So, dear colleagues, I think it's uh, four minutes past three, so we should start. Dragi colegi, uh, cred că ar fi cazul să începem. Uh, Avem uh, o audiere privind uh, politica comercială și durabilitatea, sustenabilitatea uh, speciilor uh, sălbatice de faună și floră. Și avem mulți experți prezenți Audierea va fi uh, împărțită în uh, două panele, DigiTrade și Organizația Mondială a Vămilor, apoi în partea a doua provocări uh, ONG-uri, Deci, salutări oaspeților uh, noștri. Mulțumesc că ați venit și înainte de a începe primul panel, o să-i dau raportorului cuvântul, doamna Emma McClarkin. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. În primul rând vreau să încep uh, transmițând uh, o salutare Uh, celor care au venit astăzi, uh, cei care au venit să participe la această audiere uh, pentru a dezbate o temă foarte importantă și sunt sigură că vorbesc în numele tuturor membrilor de Parlament prezenți. Acest lucru este demn de apreciat. Mulțumesc! Pentru unii dumneavoastră pare o surpriză, dar este prima oară în care INTA are uh, plăcerea să discute această uh, temă în mod aprofundat. Este un subiect care mi este foarte drag. Sunt foarte încântată că colegii mei au fost de acord să ținem această dezbatere, această audiere și să uh, elaborăm primul proiect de raport privind uh, speciile sălbatice de uh, faună și floră. Uh, politica comercială și vamală trebuie să joace un rol important în acest domeniu. Nu putem să mai ignorăm uh, uh, pericolul uh, cu care se confruntă atâtea părți ale planetei noastre. Avem obligația esențială să păstrăm diversitatea planetei și avem o datorie și față de generațiile viitoare. Uh, dimensiunile cercetărilor uh, făcute uh, sunt fără precedent și acest lucru presupune eforturi foarte mari. Două publicații au fost esențiale. Studiul privind populația de elefanți din Africa de către Elephants Without Borders Uh, au mai rămas 350 de mii de elefanți uh, în uh, Africa subsahariană. Între 2017, 2007 și 2014, populația de elefanți a scăzut cu 30%, 144 de mii. În Tanzania și Mozambic, această scădere a fost drastică cu omorâri ilegale. În Tanzania, a fost o scădere uh, la 43.000 de mii de elefanți în 2014. Dacă uh, ținem uh, cont și de rata natalității, care este de 85%. Uh, sigur, braconajul uh, se pare că uh, a scăpat de sub control și o a doua publicație șocantă a fost cea a Oficiului Națiunilor Unite care a examinat traficul cu specii protejate. Uh, nu numai că au uh, analizat uh, comerțul ilegal cu astfel uh, de specii sălbatice, dar și încălcările CITES. 18 naționalități uh, sunt uh, responsabile pentru comerțul ilegal, uh, estimat la 8 până la 10 milioane de euro pe an. În ciuda acestor date statistice șocante, uh, Uh, trebuie să avem în vedere că comerțul cu specii sălbatice este ilegal și nesustenabil. În special acele specii pe care uh, le cunoaștem atât de bine, dar din motive total greșite. Deci uh, trebuie să continuăm să uh, Uh, promovăm Convenția de la CITES de la Johannesburg și să vedem cum putem uh, să abordăm criza așa cum o vedem astăzi. Trebuie să ne asigurăm că uh, dezbatem această temă urgent și trebuie să o menținem ca fiind una dintre prioritățile noastre. Trebuie să vedem cum putem să dăm răspunsuri pragmatice uh, la sustenabilitate, conservarea speciilor și a habitatului, cum putem să păstrăm uh, planeta, să conservăm planeta pentru generațiile viitoare. Uh, o să închei povestindu-vă o poveste, o ilustrare tragică a ceea ce se poate întâmpla. Uh, în câmpiile din Kenya centrală există o zonă de conservare și acolo puteți puteți să găsiți ultimii uh, trei rinoceri albi uh, rămași pe lume. Uh, ei uh, sunt amenințați uh, cu dispariția, sunt uh, practic păziți 24 de ore într-un perimetru protejat. Au fost făcute încercări de a, a reproduce specia, însă cele uh, două femele uh, rămase uh, s-au dovedit a fi infertile. Deci, multe din speciile din lume au aceeași soartă. Deci, cauzele traficului ilegal sunt foarte cunoscute și nu avem o soluție Uh, dar uh, totuși unul dintre instrumentele cele mai importante pentru a combate uh, comerțul ilicit este cel pe care îl avem ca și politicieni, să avem politici potrivite care să pună capăt acestui fenomen și altor activități infracționale. Aștept să aud părerea oaspeților noștri, să vedem ce putem face uh, noi, uh, factorii decizionali, cei care elaborăm uh, politici pentru a pune capăt acestui fenomen. Mulțumesc foarte mult, Emma, pentru această introducere. Deschidem acum prima rundă de discuție de la um, referitoare la principiile care guvernează traficul de faună. Primul vorbitor este secretarul general al Organizației Vamale Internaționale. Dânsul Cupa această funcție din 2009. În 2014 a cerut autorităților vamale să vorbească despre problema traficării faunei. Aștept așadar cu mare interes opinia acestei organizații. Invitatul nostru are cuvântul pentru aproape 8 minute. Da, thank you. Mulțumesc. Tehnologia uneori ne pune probleme. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte și stimați membrii ai comisiei. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația acordată de a lua cuvântul în cadrul acestei comisii pentru că politica comercială și durabilitatea faunei uh, sunt subiecte de mare interes. Însă, înainte de toate, câteva cuvinte despre Organizația Vamală Internațională. Este o organizație internațională, interguvernamentală, care reunește administrațiile vamale. A fost creată în 1952 la Bruxelles. În primul rând, membrii veneau în principal din Europa, acest lucru înseamnă că noi am fost uh, o piatră de temelie în Uniunea Vamală Europeană, după care ne-am transformat uh, într-o instituție globală cu 180 de membri. Ne ocupăm de îmbunătățirea eficienței și eficacității administrațiilor vamale, stabilind standarde și oferind asistență tehnică, promovând în același timp cooperarea internațională. După cum știți, um, vama se află la frontieră, într-un punct strategic. Funcția noastră strategică era de a strânge taxe, însă misiunea noastră s-a modificat, a evoluat. Vorbim acum de, promovare, de protejarea societății de um, fraude și facilitarea comerțului licit. Așadar, facilitarea comerțului și protejarea societății de ce ne ocupăm. Înainte de tot acesta am folosit tehnologie și gestionarea riscurilor la frontiere. În acest domeniu al infracțiunilor cu fauna ne ocupăm de conștientizare și de promovare. Iată de ce um, trebuie să stabilim uh, acest punct ca un obiectiv prioritar facem sondaje în rândul celor 180 de membri. Conform uh, acestor sondaje, multe administrații publice consideră că ar dori să contribuie la acest uh, domeniu, însă nu există un cadru juridic, nu există resurse financiare și economice. Iată ce încercăm uh, să abordăm și să remediem. În 2014 am adoptat declarația privind uh, traficul uh, ilegal de faună, arătând de asemenea și faptul că un rol important ar trebui să-l joace clienții, iar guvernul ar trebui să pună la dispoziție mai multe resurse și un sprijin suplimentar. Un alt domeniu al acestui sprijin se referă la faptul că și publicul trebuie să ne ajute acționăm într-o societate, iar fără sprijinul acesteia este foarte greu să ne îndeplinim uh, obligațiile. Dacă publicul conștientizează importanța unui subiect, acesta se poate traduce în sprijin politic, având în vedere că mai multe resurse juridice pot uh, fi puse la dispoziție, de pildă, în competențele de anchetă. Pentru că noi confiscăm bunurile, însă trebuie să putem analiza întreg lanțul de aprovizionare pentru a putea dezmembra acel lanț ilegal. Oferim sprijin în ceea ce privește consolidarea capacității clienților noștri la fața locului, mai ales în țările de origine din Africa subsahariană. Aici am creat, am lansat un proiect, Inama Project, care înseamnă faună în uh, Zambia, iar cu sprijinul uh, unor țări din Uniunea Europeană, precum Suedia, Germania, dar și Marea Britanie, uh, am pregătit sute de ofițeri în identificarea unor pachete suspicioase care ar putea conține fauna de asemenea, cum pot colabora cu alte autorități de aplicare a legii pentru a dezmembra aceste organizații criminale ilicite. Este un lucru foarte important. Conform sondajelor noastre, un, statele Uniunii Europene au resurse suficiente și peste 60% din uh, administrațiile vamale europene au un mandat de anchetă, însă acesta nu există în Africa. Lipsește mandatul, lipsesc resursele și lipsește informația. Iată care sunt punctele asupra cărora ne concentrăm. După formare, am organizat operații astfel încât uh, aceștia să poată dobândi informații Uh, cunoștințe practice, cum să uh, pună sequestru pe bunuri, cum să ancheteze împreună cu alte autorități de supraveghere. În acest fel uh, intrăm și într-un alt domeniu, parteneriatele internaționale. Trebuie să încheiem parteneriate internaționale, motiv pentru care am creat Consorțiul Internațional pentru combaterea infracțiunilor internaționale privind fauna. Este așadar un alt domeniu. Pregătim uh, paznici uh, ale, uh, și alte autorități, cu toți ar trebui să coopereze. Un alt aspect important îl reprezintă dezvoltarea dimensiunii de afaceri și transport și comerț, pentru că vrem să facilităm comerțul, însă dorim să punem capăt comerțului ilegal. Iar în acest sector, uh, parteneriatele comerciale sunt foarte importante. Am lansat un grup de intervenție în sectorul transportului uniți pentru animalele sălbatice. În uh, acest an am putut semna la Londra declarația de la Palatul Buckingham Aici am uh, arătat sectorului transportului cum pot respecta normele comerciale și cum pot evita să se vadă implicați în uh, activități infracționale internaționale vizând uh, fauna. Iată așadar domeniile unde continuăm să dezvoltăm instrumente pentru ca în acest fel să avem uh, autorități uh, de frontieră competente, nu doar autorități vamale. Cooperăm de asemenea cu actorii din sectorul energetic, mediul de afaceri, transport și așa mai departe. Colectarea informațiilor și a expertizei și transmiterea acesteia pe teren contribuie la dezmembrarea acestor uh, lanțuri infracționale. Iată de ce ne ocupăm. Pentru a încheia, doresc să vă spun că salut organizarea acestei audieri pentru a spori conștientizarea acestei probleme. Apreciez eforturile Uniunii Europene de a introduce lupta împotriva traficului de faună în acordurile comerciale. Cred că trebuie să continuăm să facem eforturi în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. La ultima, în ultima dumneavoastră observație ați uh, amintit de acordul comercial. Este o, o introducere extraordinară pentru următoarea noastră vorbitoare, Madeline Tuninga. Este directoarea Unității pentru Comerț și Durabilitate în DigiTrade. Iar în această dimineață am început cu un mic dejun al comerțului echitabil. A fost uh, un bun mic dejun. Am discutat despre comerțul echitabil, nu doar de animalele sălbatice, dar și de comerțul echitabil. Bineînțeles că acum dorim să auzim cum uh, ar putea Uniunea Europeană să joace un rol și prin acordurile comerciale pentru a combate traficul de faună. Vă rog. Ne-am descurcat. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru aceste observații introductive. Există într-adevăr un element durabil în acel mic dejun dar uh, sunt într-adevăr încântată să organizez un mic dejun uh, pentru comerțul echitabil, însă nu doresc ca la mic dejun să fie servite animale sălbatice, doresc ca acestea să rămână în viață. Fiind spuse toate acestea, vă mulțumesc pentru această ocazie. Mă aflu aici împreună cu colegul meu de la Digi Mediu, care va completa afirmațiile mele este un semnal al efortului uh, comun al Comisiei în acest domeniu. Comisia a identificat uh, gravitatea situației referitoare la traficul de uh, animale sălbatice în cadrul inițiativei adoptate în domeniu. Este o abordare care merge dincolo de agenda de conservare, recunoscând faptul că rețelele organizate criminale sunt adesea implicate. În um, ceea ce privește viața mea personală, sunt călătoresc cu mare plăcere, călătoresc în colțuri îndepărtate ale globului și sunt conștientă de fragilitatea ecosistemelor de unde animalele sălbatice sunt eliminate în mod ilegal. Planul de intervenție al Comisiei reflectă abordarea comună a Comisiei în uh, protejarea animalelor sălbatice și combaterea traficului uh, de faună. Este o inițiativă comună care presupune numeroase regulamente, consolidarea capacității, controle suplimentare și o implicare amplă a actorilor vizați. Știința este CITES este platforma prin care se reglementează totul. De asemenea, rezultatul conferinței părților care s-a terminat uh, săptămâna trecută, CITES este un instrument puternic care a fost ratificat de toate statele. Prin urmare, deciziile luate de CITES au repercusiune asupra faunei la un nivel internațional, evitând astfel distorsiuni ale comerțului care ar putea apărea într-un um, context bilateral. Când negociază acorduri bilaterale, DigiTrade și Comisia urmărește uh, să, să, să favorizeze introducerea acordurilor multilaterale comerciale, inclusiv CITES în aceste acorduri. Veți găsi prevederi specifice referitoare la combaterea traficului ilegal de faună în capitolele referitoare la comerțul durabil. S-au inclus uh, articole punctuale, de pildă referitoare la acest subiect, și în propunerea uh, Uniunii Europene referitoare la TTIP. Uh, dincolo de CITES. Eh, în ultimele acorduri de liber schimb, precum acordul de liber schimb cu Vietnamul, am inclus prevederi referitoare la eh, reducerea numărului eh, de produse pe bază de animale sălbatice. Dincolo de Organizația Internațională a Comerțului, Uniunea Europeană participă și la entități internaționale de protecție a mediului. Am prezentat o serie de politici importante în această comisie și urmărim să prezentăm la următoarea întâlnire a comisiei dumneavoastră planul de intervenție al comisiei. Înainte de a da microfonul colegului meu, Hans Tiltr, aș dori să scot în evidență angajamentul de a veni aici și de a interacționa cu dumneavoastră referitor la acest subiect important. Cel de-al treilea vorbitor este Hans Stilestra de la Digi Mediu. Este director adjunct al Unității pentru Cooperare Multilaterală. Vă rog. Mulțumesc foarte mult și din partea mea vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să împărtășesc cu dumneavoastră o parte din activitatea noastră, din rezultatele acestei activități. Aș dori să mă concentrez deosebire asupra două aspecte. În primul rând, planul de măsuri pentru faună, de care tocmai vorbea colega mea, iar în al doilea rând, conferința părților a Convenției CITES, care a avut loc în ultimele două săptămâni. Un eveniment încununat de succes din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește planul uh, de măsuri pentru faună, am adus doar un exemplar cu mine. Din păcate nu pot să-l las în sală, dar acesta este. A fost adoptată de comisie la începutul acestui an și, deși, bineînțeles, am uh, activat în uh, sectorul uh, acelor probleme care vizează fauna de multă vreme este primul plan uh, de măsuri de amploare pe care Comisia l-a adoptat. Consiliul a sprijinit acest plan de măsuri în uh, iunie și cred că și Parlamentul este în curs de a analiza mai în amănunt această inițiativă Sperăm că se va pronunța în favoarea acesteia în curând. Există trei priorități stabilite în acest plan. În primul rând, prevenția, prevenirea traficului de faună, abordarea cauzelor care stau la baza acestui trafic. Sunt prezentate apoi o serie de măsuri care vizează o mai bună punere în aplicarea legislației în acest domeniu, atât la nivelul Uniunii Europene, a statelor membre, cât și uh, Uh, în ceea ce privește ajutorul acordat altor state pentru a pune în aplicare legislația de care dispun. În al treilea rând, există o serie de măsuri care vizează îmbunătățirea cooperării între diferitele organizații implicate în combaterea traficului de faună. Cred că acest uh, ultim punct este unul asupra căruia aș dori să mă opresc după cum vă spuneam, este primul plan de măsuri de amploare. Deși lucrez pentru DigiMediu, am fost în avangardă la comisie. Am elaborat însă acest plan împreună cu alte părți ale comisiei și cu actori implicați dincolo de sectorul mediului înconjurător, lucru care înseamnă că și în, când vine vorba de punerea în aplicare acestui plan de măsuri, trebuie să reunim toți acei actori din sectorul privat, ONG-uri din diferitele țări, vamă și alte domenii. Am doar câteva minute la dispoziție, așa că dați-mi voie să scot în evidență una sau două inițiative din acest plan. De pildă, Vom folosi o parte din uh, finanțarea pentru dezvoltare și cooperare pentru a sprijini consolidarea capacităților în acele țări în curs de dezvoltare, pentru ca acesta să poată combate mai bine acele probleme ce țin de faună și pentru a pune în aplicare mai bine politicile privind fauna. În uh, al doilea rând, am dorit să interacționăm uh, mai îndeaproape cu sectorul privat. Cred că Câteva companii, una de altfel cred că se află aici, uh, și-au manifestat dorința de a prezenta activitatea lor în uh, domeniul traficului de faună. Cred că mai mult de făcut. Putem așadar să luăm legătura cu sectorul privat pentru a vedea ce putem face împreună pentru a pune în aplicare o mai bună legislație în acest sector. Um, În total, cred că sunt 24 uh, de acțiuni, deci uh, sunt prea multe ca să le menționăm aici, dar o altă, un alt domeniu, o altă zonă este cel legat de încercarea de a ajuta la exploatarea sustenabilă a resurselor, a materialelor. Deci e important să informăm toți membrii lanțului că un produs are o origine sustenabilă și vă puteți imagina că sunt foarte multe chestiuni tehnice care trebuie făcute pentru ca această idee simplă să se transforme în realitate. Asta începește planul de acțiune în domeniul animalelor sălbatice. În al doilea lucru pe care l-am menționat, nu, iertați-mă înainte, de asta am uitat că e un program, un cadru de 5 ani și sperăm să fie implementat complet până la sfârșitul 2019 în fiecare an uh, vom avea așa numitele zile ale animalelor sălbatice, ale faunei sălbatice. Vom uh, încerca să vedem împreună cu toți stakeholderii cât de mult am făcut progrese și unde mai trebuie să ajustăm prioritățile și acțiunile. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez uh, la, legat de Convenția CITES, E instrumentul principal în ce privește reglementarea comerțului cu specii pe cale de dispariție. Are 183 de părți semnatare care se întâlnesc uh, odată la trei ani și săptămâna trecută și cu două săptămâni a fost ultima întâlnire. A fost uh, o adunare Uh, importantă de oameni, ONG-uri și alte părți interesate. CITES este una dintre acele convenții în domeniul mediului, cel puțin, care e foarte eficientă, este extrem de eficientă și, de asemenea, foarte concretă în rezultatele sale. Deci am avut 120 de propuneri concrete în acea convenție, majoritatea au fost adoptate și de obicei se uh, referă la specii individuale care primesc un grad mai mare sau mai mic de protecție, dar se referă și la o serie de alte propuneri menite să facă implementarea convenției mai transparentă sau mai eficientă. Din toate aceste propuneri pot menționa doar câteva, dar ce cred că a fost uh, foarte important, o propunere foarte importantă adoptată și Uniunea Europeană a fost unul dintre autori, este listarea uh, tuturor speciilor de uh, uh, rosewood, de, de uh, copaci din care se face cherestea, de palisandru, este uh, un lemn foarte căutat în Asia, mai ales pentru industria mobilei și din cauza acestei cereri, uh, multe dintre aceste specii de palisandru au devenit uh, uh, sunt pe cale de dispariție acum și Comisia a decis să le dea un nivel mai mare de protecție, ceea ce înseamnă că pot fi comercializate numai dacă anumite criterii de sustenabilitate au fost îndeplinite. Și o altă propunere importantă este să se listeze toate speciile da, de mamifere cele mai traficate, mamiferul cel mai traficat, pangalin, uh, un mamifer care e folosit la uh, tot felul de scopuri, medicamente și altele. Și acești lamantini sunt uh, Uh, trans, sunt uh, și legal sau legal uneori în Asia. Uh, în ultimii ani, problema este că populația de la Matina aproape că a dispărut. Toate aceste specii acum sunt protejate conform convenției. Alte exemple sunt speciile de crocodil, de rechini, de alte specii care sunt foarte protejate, lucru foarte pozitiv pentru că e vorba de o convenție cu un sistem foarte puternic de implementare. Așadar, dacă există țări care nu implementează corect uh, ceea ce le cere convenția, la sfârșitul zilei, se, până la urmă se pot impune și interdicții la import pe anumite specii sau pe toate speciile listate în convenție. Deci e o măsură foarte eficientă care se poate lua și uneori se ia. Cred, domnule președinte, că ar trebui să mă opresc aici, altfel o să depășesc timpul alocat. Thanks a lot. So the... Mulțumesc foarte mult. Așadar, cadrul de politică este stabilit și, din punctul meu de vedere, cred că nu există niciun dezacord și avem diferite posibilități de a reacționa și de a combate comerțul ilegal. Poate colegii au întrebări. Domnul Fielner, vă rog. O întrebare scurtă, poate pentru comisie. Știu că TTP-ul a fost foarte lăudat în ce privește protecția protecția speciilor sălbatice și la fel și în CETA sunt prevederi în acest sens. Știu că avem noi propriile noastre propuneri, sunt și alte idei în Europa dar care e diferența între abordarea Uniunii Europene pe care l-am decis noi, ca să zicem așa, începește TTIP-ul, față de ce s-a agreat în, în TPP? Există o diferență de abordare? Mulțumesc, Emma. Da, mulțumesc uh, antevorbitorilor. Aș vrea, aș vrea să-l întreb pe domnul Mecheria. care sunt cele mai mari probleme care se confruntă birourile vamale și care este modul cel mai eficient de a le ajuta. Și începește resursele. Unde sunt cel mai bine plasate resursele pentru ca ele să, operaționeze, să opereze bine la fața locului? Și rog pe colegii de la DigiTrade uh, să-mi spună câteva lucruri despre includerea principiilor de anticorupție în viitoare acorduri, prevederi de anticorupție în noile acorduri comerciale și ce impact uh, vor avea? Și de asemenea am o întrebare legată de bunurile în tranzit, care se află în tranzit prin Uniunea Europeană. Ce putem, putem face în ce privește aceste bunuri care sunt traficate în Europa sau prin Europa sau tra- traversează Europa? Ce politici uh, au fost uh, în special eficiente până acum, cel puțin, uh, în, pentru a combate acest trafic. Și mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult, Eric. Foarte pe scurt, salut călduros faptul că în august Franța a interzis complet comerțul cu colți de rinocer și cu, uh, cu, cu, cu um, colț de elefant. Sigur, e o picătură într-un ocean, e puțin dacă doar un stat face acest lucru în loc să ne gândim la o interdicție europeană care să completeze acțiunea Franței. De asemenea, înainte de conferința CITES, noi în această comisie am uh, întrebat despre susținere față de ideea de a include elefantul african în apendixul 1, în anexa 1, ceea ce nu s-a întâmplat și aș vrea să știu de ce nu s-a întâmplat. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și la rândul meu începește resursele pentru uh, birourile vamale. Am uh, vizitat ieri portul din Valencia și am discutat cu vame și despre responsabilitățile, responsabilitățile lor care nu se referă doar la uh, comerțul cu specii sălbatice, e vorba de întregul cod uh, uh vamal deci au foarte multe îndatorii, îndatoriri acești oameni. Care este impresia dumneavoastră, domnule Curia, în ce privește resursele uh, Uniunea Europeană? Am auzit că în anumite țări un ofițer vamal e responsabil de 12.000 de jucării și într-un alt, într alt birou un, același ofițer are, e responsabil de 36.000 de jucării. Deci dacă ne uităm la uh, aceste diferențe în uh, numărul containerelor și când sunt atât de multe containere, e realmente ușor uh, și, și fezabil să identifici și să combați traficul de specii sălbatice? Deci poate răspundeți, începeți până răspunderea noastră. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări și pentru interes. Mai întâi, domnule președinte, metodologia vamală uh, constă în faptul că uh, nu inspectăm toate containerele pentru că nu avem resursele necesare să inspectăm mii de containere. Ideea este să avem o bună metodă de management a riscului și fiecare uh, transport este acompaniat de date comerciale și, sigur, vămile primesc anumite informații, anumite date ideal în avans și atunci pot să analizeze aceste date comerciale și depinzând de origine, cine sunt uh, proprietarii, transportatorii, ce fel de declarație se face, atunci identificăm uh, containere suspicioase, suspecte. Și folosim tehnologia, scanere și alte tipuri de tehnologie ca să încercăm să identificăm uh, amenințări reale și atunci deschidem containerul și inspectăm. Deci asta facem. Sigur, din acest punct de vedere, din ce ce mai mult, comerțul electronic nu ne ajută deloc, pentru că sunt multe pachete mici care ajung la frontiere și aici încercăm să lucrăm cu industria poștală, serviciile poștale, ca să obținem cât mai multe informații. Deci asta încercăm să facem. De asemenea, în ce privește provocările menționate. Mai întâi e vorba de prioritizare. Guvernul uh, oferă realmente susținere în ce privește cadrul uh, juridic și resursele. Asta vrem să vedem. Și un alt domeniu e legat de cooperarea internațională între sursă, origine, țara de origine și destin, țara de destinație a acestui comerț și cum putem uh, face schimb de informații și cum putem obține cele mai bune practici de, uh, în această cooperare internațională. În ce privește resursele, uh, important este că trebuie să avem resurse la origine, pentru că adesea acolo se e vorba de importuri. Importurile sunt cele vizate, dar de ce în ce mai mult vămile se uită la exporturi, pentru că înțeleg modul în care acest comerț ilicit are un efect negativ nu doar economic, ci și social. Așadar, acesta e tipul de relație pe care am vrea să avem și, din punct de vedere al resurselor, primim finanțare în special de la țările europene, de la Statele Unite și de, în general, din, din la nivel internațional, dar dacă am putea să avem mai multe resurse, dar să implicăm nu doar vămile, ci și poliția și alte forțe de, de ordine și, de asemenea, pădurarii, ar crea, am crea un lanț foarte important de aplicare a legii. Deci, inițial, resursele, evident, vin de la guvern, dar și de la donatori, și aceste resurse ar fi foarte utile pentru lupta împotriva comerțului uh, ilicit. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Madeleine. Yes, we, we will split up. Da, o să împărțim răspunsurile. Uh, TPP uh, și TTIP, în mare vorbind, nu este numai pentru acest capitol, avem o abordare multilaterală, în vreme ce Statele Unite are o abordare uh, ce privește punerea în aplicare a legislației naționale. În acest domeniu, ceea ce propunem noi în uh, TTIP este bazat pe Convenția CITES pentru a avea acel uh, cadru global, iar TTIP Uh, se bazează pe legislația națională, deci reciprocitatea uh, legislației uh, E o mare parte a discuției pe care o avem în cadrul negocierii TTIP. Apoi, în ceea ce privește combaterea corupției în viitoarele acorduri, nu mă ocup direct, însă, din cât înțeleg, cred că nu este un secret pentru dumneavoastră că este o problemă foarte sensibilă la nivelul Uniunii Europene, pentru că statele membre au competență în această privință. Deci încă analizăm acest lucru. Mulțumesc. O să continui să dau răspuns la celelalte întrebări adresate Comisiei. Cineva s-a referit la hotărârea Franței de a opri exportul fildeșului uh, către alte state europene și Olanda a anunțat că va face acest uh, lucru asemenea Franței. Uh, în ambele cazuri am informat Uh, cele două țări că nu considerăm că acest lucru este posibil în baza legislației europene. Trebuie să vedem cum uh, uh, vom continua. Așteptăm răspunsurile celor două țări. Însă, în principiu, prima reacție a fost că un astfel de lucru nu este permis de legislația europeană. Ca parte a acestui plan de acțiune, avem în vedere ca până la sfârșitul anului să interzicem exportul de fildeș din Uniunea Europeană către alte țări. De obicei, uh, fildeșul merge în uh, China. Deci să avem o astfel de interdicție pentru întreaga uh, Uniune Europeană. Avem o astfel de dispoziție în regulamentul privind speciile sălbatice. Deci, asta ca răspuns la această întrebare. Nu există încă un rezultat uh, final al discuțiilor cu statele membre în această privință. În ceea ce privește elefanții din Africa, într-adevăr a fost uh, o discuție cuprinzătoare la conferința părților din Johannesburg. Uh, ideea generală a fost că sunt 28 de țări africane care doresc ca toți uh, elefanții din Africa să fie uh, să beneficieze de protecția cea mai înaltă în baza Convenției CITES, alte uh, țări africane, un grup mai mic, într-adevăr, nu au fost de acord. E vorba uh, de grupul care, uh, de țări care uh, are populația cea mai mare de elefanți. Este o dezbatere tradițională în cadrul CITES și din nou a fost o dezbatere aprinsă cu multe ONG-uri care au fost prezente. Uniunea Europeană nu a susținut această propunere cele 28 de state membre s-au numărat printre cele 71 de state care în final nu s-au uh, nu au fost de, de acord cu această propunere din mai multe motive. Unul dintre acestea a fost că după părerea noastră, acest lucru nu ajută elefanții în niciun fel, nu este o cale mai eficientă de a aborda problema uh, braconajului și ar putea să fie contraproductiv, pentru că în momentul în care hotărăști să schimbi uh, listele în cadrul uh, citesc de la anexa 2 la 1, înseamnă că țările care sunt vizate de anexa 2 pot să îi pună într-o rezervație și ca să simplific oarecum lucrurile, să spun că uh, invalidează într-un fel uh, acest uh, tip de listă. Sunt mult mai multe argumente pe care le-am adus pentru a ne justifica decizia de a nu susține propunerea și, așa cum am spus în final, majoritatea a fost împotriva acestei propuneri. Apoi, în ceea ce privește bunurile în tranzit, rolul Uniunii Europene ca punct de tranzit uh, pentru traficul cu specii sălbatice, uh, este o discuție mult mai complicată, de fapt, în final, pentru că în unele împrejurări, dar, în primul rând, unul dintre motivele pentru care am venit cu acest plan de acțiune uh, în domeniul traficului cu specii sălbatice este că uh, Uniunea Europeană este un punct de tranziție în această privință și uh, un exemplu clasic sunt uh, falși vânători uh, vietnamezi care sunt de naționalitate cehă, se duc în Africa de Sud, vânează rinoceri și îi aduc ca trofee de vânătoare. Trebuie să știți că corn, uh, uh, colțul de cornul de rinocer uh, este, pe kilogram este mai scump decât cocaina sau uh, aurul. Deci, uh, este un exemplu al unei practici pe care nu o aprobăm și pe care vrem să o combatem. Acesta este un argument și nu este singurul. O altă problemă este atunci când bunurile intră în porturile Uniunii Europene, uh, porturile uh, au o permisiunea să oprească aceste bunuri. Am avut cazuri clare din nordul Europei în care, pe bază voluntară, autoritățile uh, portoare din uh, nord au oprit uh, uh transporturile de carne de balenă. Nu am avut uh, însă o bază în legislația comunitară să facem acest lucru. Uh, asta s-a întâmplat, nu am văzut însă rezultatul final. Uh, un alt exemplu pe care mi-l amintesc, pe care de fapt l-am văzut ieri, un vas sub pavilion comunitar transporta carne de balenă din uh, Islanda uh, către uh, Japonia. Faptul că nu făceau decât să transporte carne de la Reykjavik undeva în Japonia a complicat cazurile, cazul. Și Uniunea Europeană are sigur un grad de responsabilitate. S-ar putea să avem la dispoziție o serie de instrumente juridice pentru a pune capăt unor astfel de practici, însă trebuie să analizăm de la caz la caz și să vedem ce putem face. Da, mulțumesc și cred că ajungem la al doilea panel de discuții, problema uh, aplicării legislației. Am uh, patru vorbitori, distinși vorbitori. Primul este doamna Nguyen Fong din Vietnam, director uh, adjunct al ENV. Organizația uh, de protecție a speciilor sălbatice din Vietnam și chiar a venit din uh, Vietnam pentru a participa la această întâlnire. Vă mulțumesc și vă dau cuvântul. Bună ziua tuturor, mă auziți? În primul rând vă mulțumesc pentru această oportunitate de a veni aici și de a vorbi despre munca noastră în Vietnam, uh, provocările cu care ne confruntăm pentru a combate infracționalitatea în ceea ce privește speciile sălbatice. Uh, am venit, într-adevăr, am străbătut o cale uh, lungă Uh, dar combaterea um, infracționalității împotriva speciilor sălbatice în Vietnam nu este chiar așa o cale lungă. Uh, suntem uh, reprezentanții unui ONG care combate infracționalitatea împotriva speciilor sălbatice. Vorbim după cum știți, Uh, Vietnamul a semnat o multitudine de acorduri uh, uh, vedem oportunitatea și provocările de a pune în aplicare dispozițiile acordurilor de liber schimb. acordul poate să fie un instrument uh, uh, viabil pentru promovarea activităților de conservare în Vietnam și pentru a combate traficul în Vietnam, dacă este uh, implementat efectiv. În activitatea noastră în Vietnam uh, suntem confruntați cu o, o multitudine uh, de uh, provocări, după cum vedeți, Uh, în acest uh, diapozitiv. Acorduri, uh, trebuie să întărim legislația. Nu este o prezentare generală, pentru că nu avem prea mult timp. Din acest uh, diapozitiv puteți uh, vedeți că am uh, publicat un uh, raport mai bine de 10.000 uh, uh, de uh, cazuri de trafic. Nu am să intru în detalii Știți probabil uh, deja uh, multe uh, cazuri și complicate la Ho Chi Minh pe 3 octombrie au fost confiscate 309 kg de fildeș, apoi pe 6 octombrie alte două capturi importante astfel de falși vânători vin în Vietnam în uh, număr mare. Uh, de asemenea, avem uh, o, o problemă similară cu pinguinii și cu tigrii. Tigrii care vin din uh, uh, Laos în uh, Vietnam. Este foarte clar, Vietnamul are foarte multe de uh, făcut. Avem consumatori, uh, jucăm un rol important în această rețea de combatere. Uh, vorbim despre uh, CITES și trebuie să spun că uh, la COP17 uh, multe țări, multe uh, persoane, reprezentanți uh, guvernamentali nu au făcut uh, nimic pentru a vorbi despre această problemă în operația, noi lucrăm în această privință de mai bine de 10 ani și uh, știu că în Vietnam avem probleme cu implementarea, însă oricum s-au făcut uh, uh progrese. Uh, primul ministru susține munca noastră, avem o nouă instanță penală. Sigur, sunt multe provocări, multe obstacole în Vietnam Primul lucru pe care vreau să-l mențin este aplicarea legii. Chiar dacă avem legi, percepția uh, agenției de punere în aplicare a forțelor de ordine uh, este diferită. Nu văd uh, aceste infracțiuni ca fiind infracțiuni serioase. Asta este problema. O altă problemă o constituie parchetul din Vietnam. De obicei, atunci când prind pe cineva în flagrant, confiscă uh, aceste specii uh, sălbatice uh, drept uh, dovadă și asta deja pentru ei este o, o victorie. Uh, Însă trebuie să ducem lucrurile mai departe, să uh, identificăm pe făptuitor și uh, să incriminăm fapta sa. Deci, iată, și aceasta este una dintre provocările cu care ne confruntăm în aplicarea legii. Puteți să vedeți uh, pe ecran. Uh, am uh, avut o anchetă care a durat uh, doi ani de zile uh, pe tema acestor țestoase uh, marine de proporții foarte mari și suntem în octombrie și lucrurile încă nu au fost finalizate. E o problemă foarte serioasă. De obicei, lucrăm cu autoritățile guvernamentale pentru a vedea dacă uh, se angajează într-adevăr să protejeze speciile sălbatice. Acum, în Vietnam, încercăm să uh, uh, susținem uh, creșterea uh, speciilor uh, pe, uh, pe care de dispariție. Vedeți aici crocodilul. Este bun pentru dezvoltare și pentru conservare. familia crocodililor uh, în Vietnam este pe cale de dispariție, de aceea considerăm că trebuie să încercăm să-i creștem uh, în uh, ferme. Aici uh, o persoană uh, care este are permisiunea să uh, aibă 15 tigri uh, în scopuri de conservare a uh, speciilor. și cerem uh, Uniunii Europene statelor să nu trimeată tigrii la uh, fermele private din uh, Vietnam. Vreau să mă refer acum la parteneriatul în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor Uh, se cooperează tot uh, mai mult cu ONG-uri pentru a proteja uh, speciile sălbatice. Iată câteva exemple de structuri cu care cooperăm în Vietnam. Totuși, există multe obstacole. Sunt întreprinderi occidentale, mari companii care doresc uh, să aplice dispozițiile uh, privind uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor. Uh, dar uh, ori lipsesc uh, resursele și tehnicile pentru a asigura acest lucru mai ales uh, în întreprinderile mici și uh, mijlocii. Apoi, cadrul juridic nu prevede Uh, stimulente pentru uh, protecția speciilor sălbatice. După cum vedeți, există multe oportunități uh, în Vietnam. Putem să conlucrăm pentru a asigura o mai bună protecție a speciilor sălbatice. În primul rând vreau să menționez legea privind pădurile, care este în prezent revizuită în Vietnam. Este o lege de bază pentru că este baza tuturor documentelor juridice din din Vietnam. Deci această lege oferă instrumente pentru protecția speciilor sălbatice. De asemenea, așa cum am menționat, avem un nou cod penal care va intra în vigoare în 2017. Acesta crește nivelul de pedeapsă uh, pentru cei care încalcă legea, ceea ce este o știre uh, bună. Sunt uh, multe uh, oportunități uh, uh, pe care le uh, oferă acordul de liber schimb al Vietnamului cu Uniunea Europeană, pentru că, sigur, trebuie să avem o serie de angajamente față de acordurile de mediu internațional, așa cum ar fi și CITES. Un alt domeniu este promovarea practicelor CSR în Vietnam și încurajează implicarea ONG-urilor în procesul de uh, implicare. ONG-urile pot să fie un uh, instrument de monitorizare. Cam atât. Vă mulțumesc. Thanks a lot. Yeah. Uh, for... Sorry, yes. Mulțumim foarte mult Mulțumesc că ne-ați informat referitor la situația din Vietnam. Urmează Wilfred Coachman, reprezentând entitatea grupului de intervenție unit pentru animale sălbatice, semnatar al uh, declarației de la Palatul Buckingham și el uh, îmbunătățește activitatea împotriva traficului de faună. Da. Mulțumesc, domnule președinte, sunt Phil Kutchman și mă bucur foarte mult pentru această ocazie de a mă afla astăzi aici. În linii mari, problema a fost deja conturată foarte bine de vorbitorii anteriori. Cred că toată lumea a înțeles că e o situație rușinoasă, critică, în care ne aflăm la ora actuală. Am să vorbesc despre câteva din experiențele mele din colaborarea cu diferite grupuri și diferite inițiative și ce a reușit să facă DHL și cred că au contribuit la îmbunătățirea lucrurilor. În primul rând, după părerea mea, dorința de a interveni și pasiunea de a fi consecvent domină și văd acest lucru peste tot. Ne așteaptă un drum lung și cred că putem face ceva pentru a salva planeta Mulți experți uh, au atitudine pesimistă, însă nu e nicio justificare pentru a nu continua. Există inițiative impresionante care au luat naștere, iar cel în care am fost eu implicat a fost uh, Fundația Task din uh, Marea Britanie, Fundația George Adamson pentru fauna din Tanzania, care a reconstruit un parc din Bokamazi în nordul Tanzaniei. De asemenea, o inițiativă importantă formată în Marea Britanie în urmă cu aproape 18 luni, Uniți pentru Faună, United for Wildlife, cred că este o organizație exemplară și de multe puncte de vedere. A demarat cu o abordare țintită, doream să facem tot ce ne stă în putință în ceea ce privește transportul, transportul de animale sălbatice și produsele riscante asociate misiunea sa trebuia să dureze un an, a durat un pic mai mult, însă a reușit să reunească actori cu greutate din sectorul transportului, inclusiv uh, directorul IARTA, directorul uh, Emirates Airlines, eu reprezentând grupul DHL, Merckx, Trafic, așadar, și alte ONG-uri active în domeniu și entități vamale. Avem reprezentanți ai entităților vamale, atât din uh, Japonia cât și din Orientul Mijlociu. Mi s-a părut foarte util pentru că în cele din urmă toți delegații au semnat uh, ce, ce numim o politică de toleranță zero pentru uh, transportul acestor bunuri și acestor animale despre care vorbim, cred că a fost uh, o mare reușită ca toată lumea să fie de acord. O altă reușită importantă vizează un program de colectare a datelor. S-a creat un program special pentru a putea partaja această informație, care de obicei nu este uh, partajată într-un mod uh, structurat cu autoritățile vamale și cu operatorii de transport. Grupul meu, de pildă, și-a adus aportul aici și cred că am uh, făcut un lucru care poate fi replicat, și anume am preluat principiile organizației United for Wildlife și le-am aplicat în celelalte organizații. Un număr considerabil de angajați, 500 de mii de angajați de-a lungul globului. Cum am procedat? Ne-am uh, axat pe trei vectori. Creșterea conștientizării, promovare internă, formare. Am uh, inclus în uh, programele noastre de formare aceste subiecte care în trecut trebuie să recunosc nu se bucuraseră de multă apreciere și cred că acest lucru se regăsește și altundeva în industria transportului. În continuare, ne-am îmbunătățit procesele de verificare, pentru că verificarea în uh, sectorul nostru economic, așa cum a scos în evidență uh, colega care a luat cuvântul înainte, e foarte greu să scanezi fiecare container. Dar s-au făcut pași importanți în acest sens. Se fac verificări aleatorii ale materialului de tranzit și, evident, acolo se va afla contrabanda. Însă, în ceea ce privește transportul aerian de mărfuri și transportul de mărfuri în general, uh, e nevoie de investiții în uh, echipament uh, de înaltă performanță de scanare, um, echipamente de tipul celor care sunt folosite pentru a scana bagajele pasagerilor. Noi și alți operatori am investit în acest tip de echipamente și cred că pe termen lung va da rezultate. cea de-a treia inițiativă e una care vizează de pildă donarea unui avion. Am transportat de pildă din Kent trei rinoceri în parcul din Mocamazi și trebuie să vă mărturisesc că doi dintre aceștia, 18 luni mai târziu, doi ani mai târziu, au uh, pui, așadar procesul uh, de reproducere funcționează, poate funcționa, iar uh, o zonă care era complet abandonată înainte a fost revigorată. Am adus o familie de gorile înapoi în Congo, o inițiativă reușită, însă acolo a fost vorba de uh, un transport din captivitate într-un mediu deschis. Uh, am adus tigri din Australia, din Ohio și i-am adus într-un mediu mai bun în Londra și așa mai departe. Nu încerc uh, să câștig felicitări pentru ce am făcut, dar încerc să vă spun că se poate face. Orice organizație de transport poate face acest lucru dacă inițiativa și pasiunea sunt acolo. Ce am observat acum, mai mult ca oricând, eh, având în vedere conștientizarea eh, generală, vedem cum transporturile ilegale de produse ilegale precum păsări se produce în eh, genți de pildă, așadar conștientizarea e o parte foarte importantă. Aș dori să mai fac câteva observații. Prin intermediul unei abordări uh, puternic coordonate de actorii care sunt uh, în principal interesați, de pildă United for Wildlife și alte ong dacă toate acestea pot fi puse la un loc, dacă se poate canaliza expertiza acestora, putem face o deosebire. Și, într-adevăr, cred că aceasta este ideea, cooperarea, partajarea informației și cunoștințelor, cu siguranță păstrarea acestui impuls, pentru că dacă acest impuls dispare, totul uh, va fi trecut în uitare și salut uh, vorbitorii anteriori pentru pasiunea și voința de care dau dovadă în domeniile lor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Urmează Michel Owen de la rețea de monitorizare a traficului internațional. Este o organizație non-guvernamentală, fruntașă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru introducerea organizației mele. Am câștigat câteva minute în acest fel. După cum am spus, suntem o organizație non-guvernamentală care se ocupă de comerț, atât comerțul legal cât și ilegal de um, faună. Dacă vorbim de comerț și de formul de politică comercială, ar trebui să uh, conștientizăm că comerțul animalelor sălbatice e legal, cu toții avem de câștigat, fie că e vorba de, anima, fie că e vorba de alimente, um, haine mobile și așa mai departe. În acest fel, um, multe țări de pe glob uh, câștigă fonduri. S-a amintit de asemenea site, uh, CITES, Convenția Internațională care guvernează comerțul uh, legal de faună. În ceea ce privește cele peste 35.000 de specii înregistrate, există cerința unor uh, permise pentru import-export. Uh, din păcate, una din, promo, din uh, provocările acestei convenții, convenții este că aceste permise sunt adesea um, falsificate sau includ documente false. Uh, E o adevărată provocare, mai ales atunci când încerci să împiedici ca canalele legale, canalele comerciale legale să fie folosite pentru comerțul ilicit. Acum, acest comerț ilicit de animale sălbatice este unul din cele patru tipuri de comerț uh, ilegal uh, de pe glob. Uh, este estimat la 32 de miliarde de dolari anual organizate de rețelele criminale. Se vorbește foarte mult de filde și specii deosebite. E însă o problemă globală care afectează numeroase animale uh, care circulă din Africa în Asia, Africa în Europa, dar și din Statele Unite în Europa sau specii care vin din America de Sud identificarea amplificării acestei probleme și relației cu rețelele comerciale, multe rețelele criminale, îmi cer scuze, multe guverne au luat măsuri. În ultimii doi ani, Statele Unite au elaborat o strategie care analizează traficul local și internațional. Cele 41 de țări care și-au luat angajamentul de a combate acest trafic și Uniunea Europeană a venit cu propriul plan care urmărește să ia inițiativa atât la nivel local cât și global. Vorbitorul anterior a vorbit de declarația de la Buckingham care urmărește ca și sectorul privat să ia măsuri. Cel mai recent, în aprilie, membrii IATA, printre care se numără peste 260 de linii aeriene, au adoptat în mod unanim o rezoluție de a combate traficul ilegal de faună în cadrul sistemelor lor. Rolul meu vizează crearea unui parteneriat și conducerea acestui parteneriat între companiile din sectorul public și privat și ONG-uri pentru a evita ca lanțurile comerciale să fie folosite pentru traficarea speciilor um, periclitate. Încercăm uh, în acest fel să vedem cum putem să le oferim întreprinderilor informațiile care să le permită să-și îmbunătățească sistemele. Interacționăm cu organismele de conducere ale întreprinderilor pentru a aborda această problemă. Oferim uh, cursuri de instruire și consolidarea capacității, să vedem cum uh, domeniile de politică pot fi schimbate pentru a introduce această componentă și creștem conștientizarea. E o inițiativă care nu vizează entitățile de punere în aplicare, este o inițiativă care vizează companiile private care nu au capacitate de punere în aplicare. Dacă analizăm transportul, lanțul de transport, vedeți de ce punerea în aplicare e o provocare considerabilă. Este un sistem complex, există numeroși actori implicați, parcurge numeroase țări, după cum vă spuneam, uh, autoritățile vamale sunt implicate, poliția, dar și mulți alți actori care nu au competențe de punere în aplicare sau cerințe în acest fel. Dacă luăm, drept exemplu, sectorul transportului aerian și vedem potențialul transportului unor animale sălbatice în mod ilegal, constatăm că un pasager poate face acest lucru mai multe feluri, poate uh, include acest animal în uh, bagajul de cal, în bagajul de mână sau îl poate um, trimite um, ca un pachet. Toate acestea uh, previn uh, detecția. Această doamnă încerca, de pildă, să treacă ouă lipindu-le pe corpul său. După cum vedeți, atunci când poartă o cămașă, nu dă de bănuit, însă aceste rețele oferă tehnici recurg la tehnici mult mai sofisticate, creează corsete speciale pentru a transporta bunuri ilegale, încercând încă o dată um, să evite detectarea netransportând bunuri obișnuite. Este un mod mai puțin sofisticat, este un pui viu de tigru care a fost uh, împachetat împreună cu jucării de tigru de pluș, încercând să evite în acest fel detecția. Și mai puțin discret a fost uh, transportul de fileș, nivelul uh, volumului și lipsa de orice efort de ascunde acest uh, fileș arată că există o complicitate și cu sistemul în care ar trebui să detecteze această problemă. Uh, dacă privim uh, detecția și mă bucur că antevorbitorul meu a amintit sistemele de scanare. Una din provocări uh, o reprezintă stabilirea priorităților, iar pentru vame și pentru securitate e vorba de căutarea unor bunuri contrafăcute sau bunuri care pun un risc de securitate. Iar animalele sălbatice nu intră neapărat la aceste categorii atunci când animale sălbatice sau material organic trece prin uh, scanare, apare ca portocaliu. Acest lucru poate declara, declanșa o alarmă pentru că există poate pe lista care trebuie verificată anumite substanțe organice. Dar dacă priviți lista, imaginea din dreapta, nu uh, ar provoca nici uh, o nedumerire asta pentru că fildeșul apare verde iar aceste informații nu sunt furnizate în pregătirea personalului. Analizăm de asemenea studiile de caz pe care le putem oferi industriei pentru a arăta cum sunt folosite sistemele lor și la ce um, strategii recurg uh, traficanții pentru a asigura că, pentru a se asigura că bunurile trec de vamă. În aceste exemple, de pildă, s-au vorbit de numeroasele rute pe care le folosesc pentru a evita detectarea, de pildă, trecerea prin porturi care au un nivel scăzut de securitate, analizarea cazurilor de bagaje pierdute în care un pasager poate să-și recupereze bagajul ulterior, analiza celor bagaje care nu sunt prezentate în mod corespunzător, sunt prezentate așadar ca fiind ceva ce nu sunt de fapt, dar și acele bagaje care circulă uh, până când găsesc acel moment în care uh, personalul de securitate nu se află la fața locului. De pildă, un bagaj a fost livrat atunci când se știa că Um, câinii uh, de pază nu erau la aeroport. Încă o dată, e clar că aici există uh, complici din interior. Am sărit peste câteva diapozitive. După cum am spus deja, o parte din antevorbitori se conștientizează tot mai mult și uh, clienții au înțeles acest lucru și alte aeroporturi au făcut acest lucru. Noi încercăm să creștem conștientizarea și în cadrul industriei, oferind pregătire, oferind materiale. Iar pe măsură ce crește conștientizarea, cer, crește și cererea pentru mai multă informație. Înțelegerea comunicării sau felului de a comunica cu autoritățile de punere în aplicare a legii este de asemenea un punct care ni se cere adesea. Auzim frecvent spunându-se că, deși se uh, știa pe cine se credea că se știe, pe cine poliția trebuie să contacteze și invers în sectorul privat, pe cine, trebuie, ă, cine trebuie să contacteze ă, acest sector privat. De fapt, aceste informații sunt necunoscute. Trebuie așadar să analizăm și resursele care sunt disponibile. Operatorii din ă, sectorul privat nu sunt experți în identificarea speciilor, nu ar putea pretinde de la ei acest lucru, dar ar trebui să știe pe cine trebuie să contacteze sau cine dispune de resursele care le pot fi de ajutor. De asemenea, trebuie să analizăm uh, riscurile existente pentru transportul de animale sălbatice, nu doar din perspectiva animalelor, ci și din perspectiva sănătății și riscurilor transportul unui animal sălbatic pe corp sau um, într-un bagaj nu, ar, uh, nu s-ar încadra neapărat în cerințele de transport de animale. Dar acest tip de transport pune riscul uh, transmiterii unor boli de la animale sălbatice la oameni. Există de asemenea riscul uh, ca respectivele persoane să transportă animale veninoase. Ajungem așadar la concluzia că ni se cere o partajare suplimentară a informațiilor și, de asemenea, reacția la acele informații. Introducerea infracțiunilor vizând fauna pe lista internațională a infracțiunilor, astfel încât autoritățile de aplicare a legii să poată reacționa. Is, uh... Mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul Van Duin, coordonator de securitate de mediu uh, la Interpol. Deci, ne, probabil că se va concentra pe infracțiuni. Da, și văd că ați uh, pronunțat trei uh, nume daneze complicate astăzi, dar uh, v-ați descurcat foarte bine. Mulțumesc pentru introducere. Mă bucur să fiu aici și să vă vorbesc în numele Organizației Internaționale a Poliției Interpol. Din păcate, nu am o imagine cu mine care ar fi completat uh, uh, speech-ul lui Michel despre trafic. Când uh, lucram la poliția din Rotterdam, am arestat uh, un traficant care făcea trafic de uh, privigători în, uh, în chiloți, ascunsese, și ascunsese în înjeria intimă. Și după ce uh, l-am prins, l-am întrebat, de, de ce faci asta? Cred că știam că e traficant de droguri. Și răspunsul a fost foarte clar. Domnule Pandan, ă, traficul ăsta e mult mai profitabil, păsările astea costă 6.000 bucata și dacă sunt ă, prins e 500 de euro amendă și pot chiar eventual să obțin să mi se Eh, da înapoi păsările. Deci riscuri reduse, profituri mari, asta este, acestea sunt crimele care încalcă legile de mediu. Interpolul, evident, este menit să susțină țările membre ca să susțină statul de drept și să combată criminalitatea și terorismul. Una dintre formele de criminalitate internaționale sunt legate de crime de mediu. Eh, din 2014 eh, până acum, conform unui raport al Națiunilor Unite, creșterea numărului de astfel de infracțiuni a fost de 26%. Sunt foarte multe discuții despre câți bani se vântură aici, ce definiții se folosesc. Definiția este, spune însă că e vorba de o sumă de între 91 și 200 de miliarde de dolari pe an în profituri. Deci de două ori mai mult decât uh, ajutoarele de dezvoltare date uh, anual pentru dezvoltare economică și stabilitate politică. Criminalitatea de mediu este definită drept orice activitate ilegală făcută de o entitate criminală care să genereze profituri și care afectează ecosistemul. Criminalitatea de mediu nu afectează doar mediul, amenință și veniturile guvernelor, uh, afacerilor legitime și pune în pericol pacea și securitatea globală. Există dovezi care arată că grupuri de crimă organizată din, care erau implicate în alt tip de activități și-au extins activitățile în acest domeniu. Deci e vorba de rețele de crimă organizată care se ocupă acum cu așa ceva. Datorită naturii extrem de profitabile, există o legătură între acest tip de criminalitate și criminalitatea legată de droguri, cibercriminalitate, finan- criminalitate financiară, corupție, sunt legături puternice chiar și cu terorismul. Din perspectiva Interpol, avem dificultăți să legăm clar uh, cu terorismul, dar există uh, legături, în mod clar. Eforturile de a lupta cu criminalitatea de mediu sunt foarte importante în contextul global de activitate de poliție și, uh, indiferent de gravitatea acestor infracțiuni, Lupta împotriva lor este foarte importantă pentru țările noastre. În 2015, Interpolul a trimis un chestionar uh, către toate birourile naționale să ne întrebe în legătură cu criminalitatea de mediu și uh, amenințările care există și prioritățile naționale. Răspunsurile colectate arată că uh, criminalitatea de mediu este o prioritate națională pentru 87% dintre respondenți și mai mult de 60% din țări au răspuns. Dat fiind angajamentul Interpol de a susține țările membre, trebuie să abordăm această problemă extrem de importantă. Lupta împotriva criminalității de mediu nu poate fi făcută izolat. E nevoie de un efort global și de cooperare globală. Și dintr-o perspectivă personală, ca ofițer de poliție, vă pot spune că dacă avem un caz de crimă, nu trebuie să ne concentrăm pe susținerea partenerilor procuratura și așa mai departe. Sigur că e, putem să facem, dar nu obligatoriu. În domeniul criminalității de mediu, cu atâtea autorități competente în diverse domenii, trebuie realmente să colaborăm. E vorba de o creștere a uh, cooperării de poliție, precum și de uh, un răspuns din partea naționalității și a sectorului privat. De aceea ne bucură că Interpolul a semnat recent un acord de cooperare uh, cu instituția națională responsabilă pentru implementarea uh, legislației în domeniul de mediu. Asta solidifică legăturile Interpol cu Națiunile Unite și ne va permite și nouă și lor să dezvoltăm proiecte uh, de mari dimensiuni care se bazeze pe tăria fiecarei instituții și vom folosi platforme cum ar fi Fondul Global pentru Mediu încă o dată, e vorba de o abordare multidisciplinară și multisectorială. Acesta este vital în realizarea scopului nostru comun. În 2010 au menționat deja colega mea de la, colegul de la Organizația Mondială a Vămilor, Interpolul și alte patru organizații interguvernamentale au început să colaboreze în Consorțiul Internațional pentru Combaterea Criminalității de Mediu. IQUIC se numește uh, abreviat. Scuze pentru această abreviat, abreviere, a trebuit și eu să mă obișnuiesc cu ea. IQIC, e, IQIC este acronimul, sunt cinci parteneri. Organizația Mondială a Vămilor, Națiunile Unite, Biroul pentru Droguri și Criminalitate, uh, Secretariatul uh, CETA și uh, Banca Mondială și ideea este de a coordona activitățile la nivel național, regional și global pentru a crește capacitatea de a combate criminalitatea în domeniul mediului și împotriva speciilor sălbatice de animale. Un nou program 2017-2020 a fost re- recent prezentat uh, comunității internaționale de donatori, menit să extindă rezultatele înregistrate până astăzi. Multe din aceste activități din nefericire nu le putem prezenta pe toate, au fost finanțate de Comisia Europeană care a dus la altă organizație cu mandate diferite și asta a dus la o bună coordonare a susținerii între țări. Susținerea va fi oferită întregului uh, lanț uh, uh, de aplicare a legii, de instituția aplicare a legii și s-a spus cât de important e de la pădurari, de la cei care colectează datele în parcurile naturale, până la uh, zona de judiciar uh, și de aplicare a legii. Se face, avem un instrument de evaluare prin care încercăm să vedem uh, uh, care este uh, impactul activității. Partenerii sunt uh, dorniși să uh, activeze în acest program ambițios ICOIC până în 2020. Programul a fost recent prezentat și va fi prezentat din nou la conferința din noiembrie, conferința donatorilor pentru această inițiativă. De asemenea, suntem implicați în activitatea diferitelor organizații, grupuri de lucru, inclusiv uh, privind transportul și de asemenea cu organizația Crime Stoppers International. Acest parteneriat încearcă să facă accesibil uh, către membrii publicului Uh, efortul de a uh, oferi informații legate de activități criminale. Vă imaginați că nu totdeauna e ușor ca oamenii să ne găsească și să facă aceste informări într-un mod discret. Noi încercăm să lucrăm cu Crime Stoppers International. Uh, peste tot în lume, cerințele asupra guvernelor și agențiilor de aplicare a legii sunt foarte mari și odată cu globalizarea economiei, Uh, considerăm că vor trebui luate noi măsuri pentru a lupta pentru stabilizarea uh, mediului. Suntem uh, confruntați cu o mare varietate de crime de mediu. Suntem implicați, de exemplu, în pescuitul ilegal și asta, activitatea noastră a rezultat în multe arestări. De asemenea, suntem uh, implicați în lupta împotriva corupției și a criminalității care facilitează distrugerea de păduri în America și în Asia. Europa, împreună cu, Marea, cu Statele Unite, rămân cel mai mari importatori de uh, cherestea, care nu vine direct din uh, țările sursă, ci e procesată în alte țări intermediare cu reglementarea UE în domeniul acesta și cu alte o serie de măsuri, lucrurile s-au îmbunătățit. Dar în ce privește Eh, investigațiile de follow-up, mai sunt multe lucruri care trebuie îmbunătățite. Intervențiile noastre în ce privește eh, eh, vânarea ilegală au dus la distrugerea unor rețele criminale, altele însă sunt foarte active, mai ales în sectorul de transport. De multe ori este amestecat, sunt amestecați colții de elefanți cu cărbune și ascunși acolo pentru a fi transportați. Prin schimbul de informații și prin sistemele de alertă și comunicarea cu ONG-urile, trafic care a fost reprezentat aici, Interpolul își folosește toate instrumentele și uh, capacitățile de a obține informație și de asemenea de a uh, uh, informa la rândul său toate inform- cu toate instituțiile internaționale. Avem uh, uh note în cadrul proiectului Infratera care să uh, care au dus la câteva arestări, inclusiv a unui infractor kenian care se ascundea în Tanzania și care comisese infracțiuni de mediu. Continuăm să uh, lucrăm asupra criminalității care implică uh, activități de poluare. Mai devreme s-a spus uh, acest lucru și noi suntem concentrați pe creșterea conștientizării multor țări de poliție alte priorități Eh, și e greu să nu înțelegi asta când vezi ce probleme sunt la terorism, traficul de arme, traficul de ființe umane. Sunt priorități enorme și foarte dificil să eh, păstrezi și eh, prioritatea în domeniul criminalității de mediu. Dar pentru că ați menționat convergențele și cred că convergențele ne pot ajuta. Construirea capacității foarte importantă a fost menționată de câteva ori aici Organizațiile noastre au o infrastructură foarte bună pe baza care pot schimba informații într-un mod oficial și asta ar, trebui să fie utilizat în continuare și Interpolul oferă susținere operațională și țărilor membre, membre, ceea ce și face. Dragi colegi, vă încheia spunând că Interpolul este o organizație non-politică menită să lupte cu criminalitatea organizată și în domeniul uh, infracțiunilor de mediu. În multe cazuri aceasta este transnațională sau chiar transcontinentală. Traficanții folosesc uh, rute aparent uh, legale și asta cere o aplicare eficientă a legii pentru a prinde. Schimbul de informații între diferitele sectoare este crucial pentru a crește calitatea intervențiilor de către aceste agenții. Asta va crește și susținerea din partea sectorului privat, pentru că ei vor avea și ei un interes să reducă uh, această criminalitate. Interpol este gata să susțină în continuare uh, comunitatea globală pentru a lupta pentru securitate de mediu și pentru a promova securitate globală sustenabilă și pacea. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnule Doin. În Germania avem numele Dün, se scrie la fel. Întrebări, Emma. Mulțumesc din nou tuturor uh, prezentatorilor pentru comentarii. Cred că uh, e o inspirație pentru noi să ascultăm toate aceste abordări, în special de la domnul Kaufman, de la DHL, uh, angajamentul sectorului privat după declarația de la Buckingham, ca urmare a declarației de la Buckingham privind îmbunătățirile care considerați că s-au făcut. Cum pot fi acestea adoptate și transformate în politici și poate am o întrebare pentru toată lumea. Care este un lucru care credeți că va aduce o diferență? Și domnului de la Interpol, cum putem să ne folosim influența pe teren? Care e un, un lucru pe care putem să-l uh, facem pentru a, a, a lupta cu traficul ilegal de specii sălbatice? Mulțumesc, David. Nu? Domnul Walmer, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc invitațiilor noștri care ne-au informat în amănunt despre situația actuală. Trebuie să îi laud, deși aș dori, sincer, să nu se vorbească atât de des despre activitatea lor așa cum se întâmplă. Aș dori să amintesc câteva puncte. Este bineînțeles de lăudat faptul că în transport uh, se fac eforturi și cu autoritățile vamale, însă aș dori să abordez câteva din uh, lucrurile deja amintite. E adevărat, problema e că de multe ori în transport se transportă animale deja moarte. Ar fi bine să putem interveni cât se poate de repede. Iată de ce ar fi bine să putem implica uh, statul și ONG-urile în uh, combaterea acestor situații, implicare așadar uh, acestor paznici trebuie crescută, acești paznici trebuie formați, trebuie sprijiniți. Iar după părerea mea, și fauna are o valoare importantă și mă gândesc de pildă uh, Uh, la turism, fie că e uh, vânat sau fie că e vorba de alt tip de turism, creează locuri de muncă pentru populație și pentru aceia care sunt dispuși să protejeze mediul înconjurător. Și în ultimul rând, din păcate, uh, ajunge foarte mult din animale, nu doar în transport, ci și în farfurile noastre, fie că sunt animale uh, din Africa sau din Laos și din Cambodgia și nu trebuie să uităm acest lucru. Mulțumesc. Dankeschön. Um, dann gebe ich den Experten nochmal das Wort first. Mulțumesc, am să dau încă dată experților cuvântul. În primul rând, dau cuvântul... Este from Vietnam. To answer the question, please. Dau cuvântul uh, doamnei din Vietnam ca să răspundă la întrebări. Vă rog. te-ai scos. Mulțumesc. Aș spune că trebuie să facem mult în legătură cu educația oamenilor, cu creșterea conștientizării pentru a proteja speciile sălbatice. Una uh, dintre instrumentele pe care le avem pentru a implica oamenii în protecția speciilor sălbatice este un hotline pe care l-am creat ca să încurajăm oamenii să raporteze Uh, infracțiunile și să colaboreze cu autoritățile în uh, rezolvarea cazurilor. Cum spuneam, cred că trebuie să educăm oamenii să protejeze speciile sălbatice, dar pentru mine uh, educația este o investiție pe termen lung, de aceea mai întâi trebuie să încercăm să uh, reducem consumul de specii sălbatice, să le pentru că altfel va fi prea târziu. Pentru unele specii va fi foarte târziu, nu putem aștepta. Deci trebuie să avem o politică foarte dură în acest domeniu. Sper că am reușit să răspund la întrebare. Mulțumesc foarte mult, domnul Carciun. Domnul Couchman. Au fost două întrebări legate de părtășirea, de, de comunicarea de date și colegul de la Interpol s-a referit la un lucru foarte important acolo, când există o, o capacitate de împărțire a informațiilor între Organizația Mondială a Comerțului și Interpol și știu că diversele autorități vamale merg pe același drum. Și cred că este posibil și sigur, asta ar fi un instrument extrem de puternic uh, pentru a fi folosit în orice mod se decide să fie folosit, ce privește conștientizarea, prietenii mei din Tanzania și din Kenya sunt convinși că generațiile mai vechi mm, nu mai pot fi schimbate și că este o corupție foarte mare în uh, Africa subsahariană care va fi dificil de schimbat. Ei văd uh, o oportunitate legată de copii, de noile generații și de aceea ei și alte ONG-uri se concentrează pe școli, pe profesori, pe generația tânără. Ei consideră că asta va fi calea. Și în, în această direcție ar trebui să-și uh, canalizeze energiile. Mulțumesc, doamna Owen. Mulțumesc, domnule președinte. Da? În ce privește uh, conștientizarea și educația? Evident, sunt aspecte critice. Aș fi de acord că prezintă un aspect legat de o investiție pe termen lung. Sunt costuri și activități care sunt menite să se schimbe conex conexiunea și înțelege greșită, ideile greșite legate de bunurile, de medicamentele, pseudomedicamente care te fac mai puternic sau mai știu cum și deci, motive pentru care oamenii cumpără aceste produse din specii sălbatice. Și de aici vin eforturile concertate dincolo de conștientizare și de aplicare legii, pentru că se înțelege că conștientizarea nu va opri singură această problemă. E vorba de o activitate criminală foarte bine organizată, care trebuie abordată din foarte multe perspective, din foarte multe unghiuri de aceea sectorul privat acționează, e nevoie de acțiune și din partea uh, organelor legii și eu, uh, asta va fi partea unui efort uh, combinat și sigur partea lui sunt și educația și conștientizarea. Mulțumesc, domnul Fandan. Thank you very much and I'm uh, very triggered. Mulțumesc că sunt uh, acceptat întrebarea aceasta în legătură cu unde putem să canalizăm eforturile și uh, Uh, fondurile. Acest lucru a fost uh, discutat uh, la Casani și în Hanoi mai târziu să ne axăm pe o viață, o durată de viață sustenabilă, să combatem braconajul din perspectiva Interpol, suntem aici pentru a susține aplicarea legii și mai ales anchetele care decurg de aici. Vrem ca resursele să fie alocate concentrându-ne pe uh, întărirea aplicării legii și asta uh, în mod durabil. Uh, colaborăm nu numai cu uh, polițiștii, ci uh, și cu autoritățile vamale, cu pădurarii, cu pasnicii din păduri. Deci trebuie să uh, avem uh, echipe multiagenție care să facă schimb de informații și în felul acesta munca noastră devine mult mai ușoară. Președintele, mulțumesc. Am ajuns în felul acesta la sfârșitul discuției eh, noastre. Mulțumesc eh, tuturor eh, experților, în special oaspetului nostru care a venit tocmai din Vietnam, dar acest lucru a fost necesar. Speciile sălbatice Uh, sunt un subiect de discuție important, mai ales în cadrul uh, acordului de liber schimb cu Vietnamul. Este clar, uh, Uniunea Europeană este o piață importantă și sursă. Este o destinație și un punct de tranzit. ați auzit din partea reprezentantului uh, Interpol că acest uh, trafic uh, este ilegal este în creștere, ceea ce nu este o perspectivă încurajatoare. De aceea nici sarcina de a-l combate nu este deloc uh, ușoară. Însă trebuie să fim coerenți în politica noastră și cred că principala noastră sarcină este includerea în acordurile comerciale și asigurarea unei coerențe a uh, acordurilor politice, uh, uh, comerciale în această privință. De asemenea, parteneriatele public-privat sunt un alt aspect important, precum și conștientizarea pe scară tot mai largă în rândul populației, dar și în uh, uh, unele birouri și structuri. Pentru mine este tot mai clar, având în vedere provocările uriașe în anumite părți ale Europei, uh, uh, la anumite granițe, este cu siguranță nevoie de o întărire a personalului vamal, un mai uh, bun control un control mai uh, riguros pentru a combate traficul cu specii sălbatice. Uh, nu să renunțăm la această temă. Vom avea raportul doamnei McClarkin în uh, noiembrie, pe 28-29 îl vom discuta și cred că Comisia cunoaște importanța acestei uh, teme pentru acordurile comerciale eh, din viitor, astfel încât să fim mai bine pregătiți decât în trecut. Încă o dată, eh, mulțumesc, eh, am închis această temă. So, now we are going to... Deci, acum trecem la punctul 10 din ordinea de zi, implementarea EFSI și dau fără întârziere cuvântul raportorului nostru, Emanuel uh, uh, Morel. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu rapid, pentru că nu vreau să-i plictisesc pe colegii mei Împărtășim cu toții același diagnostic. Europa are nevoie urgentă de investiții publice, private. Uh, uh, numim cu toții planul Juncker, după cum știți, și în acest cadru cerem, uh, ni se cere Comisiei să avem un aviz pe noul anunț al președintelui Comisiei care și-a exprimat dorința de a da o dimensiune uh, externă EFSI uh, pentru investițiile în uh, Africa și în țările din vecinătate. Asta presupune o serie de principii. Este un cadru care trebuie îmbunătățit câteva puncte EFSI este un instrument pe care îl avem la dispoziție și care trebuie să financeze proiecte suplimentare care n-ar fi putut să se nască fără sprijinul Europei uh, uh, în tranziția energetică, apoi uh, mobilizarea bugetului european astfel încât instrumentul să fie eficient. Uh, statele membre trebuie să aibă lichidități și garanții, sunt vreo 10 state membre care au acest lucru, însă e vorba și de o terță țară, China. Vreau să spunem că faptul că China investește în astfel de proiecte nu trebuie să presupună o contrapartidă. Vedeți, dezbaterea uh, urgentă privind statutul de uh, piață uh, al uh, Chinei. Apoi, planul Juncker funcționează destul de bine, cam asta sunt impresiile în Franța și în Italia, deci trebuie să încurajăm această internaționalizare a IMM-urilor care creează locuri de muncă și creștere. Deci trebuie să uh, lărgim uh, platforma EFSI atribuindu-i o dimensiune de export. Și o să închei aici. Uh, dimensiunea externă a EFSI. Juncker a anunțat că va lansa un plan de investiții uh, care vizează Africa și țările din vecinătate în valoare de 44 până la 48 de milioane. Vă propun că aceste investiții făcute în cadrul planului trebuie să se adauge la investițiile existente deja. Cele ale BERD sau ale Băncii Europene de Investiții nu trebuie să le înlocuiască. Și aici este un principiu de adiționalitate. Apoi un al doilea aspect cred că toată lumea părtășește acest punct de vedere, e vorba uh, nu de a face profit pe uh, seama Africii și uh, acelorlalte țări. Uh, uh, țările uh, traversează o perioadă critică, deci e vorba de o perspectivă de dezvoltare aici și nu de profit. Uh, Mulțumesc că m-ați ascultat. Vreau să aud și părerea raportorilor din umbră, chiar dacă acest raport este uh, scurt și chiar dacă e vorba numai de o, uh, un aviz. Uh, trebuie să participăm uh, în uh, investițiile Europei pentru a pregăti bine ziua de mâine. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul Ruas. Multe din cele spuse de raportorul uh, meu, de, de, de domnul raportor, uh, sunt uh, și părerea mea. Trebuie să vedem valoarea adăugată, trebuie să favorizăm o economie competitivă puternică. Însă, după părerea mea, trebuie să contăm și pe o administrație publică proactivă și eficientă. Apoi, este important să uh, uh, să subliniem că o contribuție a Chinei uh, nu trebuie să facă obiectul unei contrapartide, pentru că trebuie să discutăm în continuare statutul Uh, de uh, piață a acestei țări. Trebuie să respectăm uh, regulile Organizației Mondiale a Comerțului și reglementările europene. Vreau să subliniez importanța propunerilor făcute de Juncker în discursul său privind starea Uniunii. Acesta a spus că trebuie să existe o componentă externă a acestui fond, o dimensiune externă a EFSI, nivelul de finanțare al fondului ar trebui să fie caracterizat de rigoare, transparență și ar trebui să pună uh, la dispoziția întreprinderilor o platformă de consiliere pentru uh, investiții. În ceea ce privește domeniul nostru de competență, după cum știți, uh, IMM-urile uh, uh reprezintă 98% din țesătura de productivă a Europei, uh, așa cum a spus-o și domnul Juncker, trebuie să ne concentrăm pe trei elemente. Internaționalizarea, uh, susținerea la export și îmbunătățirea cadrului. Fondul va trebui să promoveze o echilibru, un echilibru, o omogenizare uh, geografică. Trebuie să ținem cont de nivelul de dezvoltare economică al țărilor europene pentru a încuraja o mai bună integrare a țărilor terțe în economia globală. Aș dori de asemenea să spun că problema migrației și cauzele sale profunde, aceasta este principala provocare a Europei în momentul de față, trebuie să fie reluată în obiectivele fondului și anume acțiunea externă a fondului, uh, asistența pentru dezvoltare. E vorba de proiecte transfrontaliere care Uh, adaugă venituri importante și apoi Parlamentul European joacă un rol cheie pentru punerea în aplicare a fondului și va contribui la strategia și planul de acțiune viitoare. Uh, domnule președinte, dragi colegi, o să îmi propun câteva amendamente la aceste, uh, acest aviz pentru ca ideile mele să se regăsească în acest Uh, aviz. Domnul Lunz pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru munca excelentă pe care a făcut-o în linii mari. ECR-ul susține principiile de politică generală care sunt evidențiate în proiectul de aviz. În special susținem alineatul 3 în ceea ce privește internaționalizarea IMM-urilor și, după părerea noastră, aceasta constituie o prioritate. Trebuie să întărim rolul Uh, hubului uh, uh, european de consiliere pentru investiții. Am discutat deja acest lucru în trecut. Iată un subiect pe care discutăm din nou. Este un pas bun înainte. Un al doilea punct. Suntem de asemenea de acord cu elementul extern al fondului care se discută în prezent pentru că este uh, consecvent cu politicile promovate de noi uh, în ceea ce privește dezvoltarea internațională și asistența pentru uh, dezvoltare ca sursă uh, de finanțare și acest lucru uh, trebuie să integreze și sectorul uh, privat. Uh, sectorul privat, pe lângă alte organizații de dezvoltare guvernamentale și neguvernamentale, devine un real partener în strategiile noastre, dar și în obținerea unei dezvoltări inclusive în Uh, planificare în parteneriatele public-privat care joacă un rol important. Aceasta deschide noi căi pentru politicile de dezvoltare europene și eficiența acestora. Un alt comentariu pe care aș dori să-l fac în această privință uh, se referă la ceea ce, după părerea mea, lipsește în proiectul de aviz, ceea ce nu este inclus în aceste uh, alineate uh, legătura între aceste investiții și politica europeană în domeniul uh, migrației. Trebuie să avem uh, un impact mai mare asupra unor domenii, cum ar fi uh, readmisia și uh, uh, returnarea uh, acestor uh, persoane migrante. Uh, acest uh, proiect este uh, o evoluție bună în politica europeană. Uh, Yannick Jadot Doamna Keller Mulțumesc raportorului Salutăm raportul dumneavoastră Ceea ce ne place în mod deosebit este faptul că spuneți că activitățile FSI trebuie să fie compatibile cu obiectivele uh, Uniunii Europene și mai ales în uh, activitatea externă și uh, se subliniază cauzele migrației. Aici nu sunt de acord cu colegul de la ECR pentru că nu trebuie să folosim EFSI pentru a încheia acorduri de readmisie. Uh, ci trebuie să vedem care sunt cauzele migrației, sărăcia, lipsa de, pers de perspective și așa mai departe. Poate uh, am venit cu o soluție mai viabilă decât uh, FC. Apoi uh, sunt de acord cu propunerea raportorului ca uh, să respectăm uh, principiul adiționalității. Proiectele Uh, care au fost uh, deja uh, începute trebuie continuate, dar trebuie să venim și cu alte proiecte. Vreau să subliniez că acest lucru trebuie să fie în conformitate cu politica pentru dezvoltare. O problemă o reprezintă China. Comisia a spus în mod clar că uh, acest lucru este exclus. Uh, pe de altă parte, statele membre uh, sunt foarte active în investițiile în infrastructură în Asia. Dacă vrei să excluzi pe unul, totuși există și alte structuri, deci nu sunt convinsă. Apoi, internaționalizarea IMM-urilor cu toții susținem IMM-urile, dar cum în mod precis? Dacă uh, ar trebui să arătăm exact cum trebuie să funcționeze lucrurile, uh, pentru că poate e mai ușor să dăm uh, fonduri, sume mari, și acest lucru nu este în conformitate uh, Uh, cu activitatea IMM-urilor. Deci aici avem un semn de întrebare. Mulțumesc, domnule raportor. Domnul Tacula. Doamna Sarnes nu poate să fie astăzi aici și mi-a spus să spun câteva cuvinte în numele său. Vreau să sau ea dorește să mulțumească raportorului pentru uh, munca sa, care merge în direcția bună. Uh, FC a fost creat cu ceva mai mult de un an. Global, rezultatul este pozitiv. O treime din uh, obiectivele 350 de milioane au fost Uh, mobilizate pentru investiții, 60% sunt investiții private. În ceea ce privește dimensiunea externă a EPSI, aș dori să uh, împărtășesc următoarele idei. Fondurile mobilizate de EFSI trebuie să servească intereselor europene, și anume crearea de locuri de muncă și creștere în Europa. Apoi, trebuie să atragem în continuare investiții uh, private, investiții străine și să diversificăm sursele. Nu trebuie să fim dependenți de China. În al treilea rând, susținerea internaționalizării IMM-urilor este un uh, fapt foarte important. 4. Dezvoltarea unei dimensiuni externe a EPSI trebuie să vizeze și să fie consecvente cu obiectivul investițiilor străine în Europa. Apoi trebuie să contribuim la îmbunătățirea mediului de investiții, la piața internă și politica are un rol uh, de netăgăduit uh, în această privință. Mulțumesc. Dau acum cuvântul Comisiei. Florentin Abmaier. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri, vă mulțumesc pentru această discuție. Mă numesc Florentin Hopmeyer, lucrez uh, la Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare. Mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să reacționez la discuții sau cuvântul. În linie mari, Comisia apreciază proiectul de aviz uh, al Comisiei în ceea ce privește planul de investiții și dimensiunea sa externă. Aș vrea să spun câteva lucruri. În primul rând, vreau să dau câteva cifre în legătură cu uh, stadiul uh, fondului. EFSI a permis uh, 127,2 miliarde de euro în 27 de state membre și asta va fi și în beneficiul a circa 290.000 de IMM-uri uh, din Europa. S-au atras și alte surse de investiții, ceea ce constituie un obiectiv cheie aproape 2-3 din investițiile totale pentru operațiunile deja uh, semnate provin din surse private. Propunerea adoptată de Comisie pe 14 septembrie de a extinde EFSI până la sfârșitul cadrului financiar multian include uh, Uh, existența acestui hub uh, consultativ pentru investiții, pentru a da consultanță inclusiv imenorilor în Europa. În ceea ce privește participarea Chinei la planul de investiții, discuțiile sunt în curs la nivel tehnic în legătură cu modalitățile concrete ale unei astfel de participări și China a fost într-adevăr uh, prima țară care nu este membră a Uniunii Europene care și-a anunțat intenția de a participa la acest plan. Să vă spun câteva idei despre planul extern de acțiune de investiții. Acesta nu este o extensie uh, a EPSI, nu este o prelungire, ci este un nou plan care este uh, inspirat de planul de investiții pentru Europa. Este adaptat nevoilor țării din vecinătate și uh, Uh, țărilor din Africa uh, sunt uh, abordate și cauzele adânci ale migrației. Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă dorește să atragă Uh, contribuția uh, sectorilor financiare și ale sectorului uh, privat. Deci criteriul adiționalității este foarte important. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Sper că acesta să fie sfârșitul unei lungi liste de fonduri suplimentare. Problema mea, sincer, e că Comisia creează o groază de fonduri pentru orice, cu consecința că iese de sub controlul Parlamentului. Mai ales dacă în aceste fonduri sunt cuprinse părți ale bugetului Parlamentului. Nu există, prin urmare, o legitimitate europeană a acestor fonduri. Imma, ai observații suplimentare? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doream uh, să adresez o întrebare reprezentantei Comisiei. Unul din obiectivele strategice uh, ale Fondului Strategic de Investiții este să contribuie la creștere și ocuparea forței de muncă. Însă de fiecare dată când apar reprezentanți ai Comisiei, ca să ne, comunică, ca să ne comunice datele fundamentale, niciodată nu ne dau date referitoare la ocuparea forței de muncă. Aș vrea să știu care sunt rezultatele proiectelor care au fost uh, puse în aplicare până acum, câte locuri de muncă s-au creat și unde. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! datele referitoare la crearea locurilor de muncă sunt uh, esențiale, bineînțeles. Doream să scot în evidență că atunci când vorbim de uh, marile proiecte de infrastructură care alcătuiesc la ora actuală 75% din EFSI, nu ne aflăm deocamdată în etapa de a pune în aplicare. Prin urmare, când un proiect a primit aprobarea pentru finanțare, vom vedea cum se desfășoară totul în anii următori. Este important să scoatem în evidență acest lucru. În ceea ce privește datele concrete pentru crearea locurilor de muncă, am să vă dezamăgesc spunând că nu pot să vă ofer această dată, aceste date astăzi, B lucrează la ora actuală la un, la un model care să permite estimarea impactului. Acest model va fi disponibil anul viitor. Poate puteți uh, parcurge între timp evaluarea făcută de BEI, publicată săptămâna trecută, referitoare la primul an de funcționare a EFC. Aceste rezultate vor fi integrate în procesul legislativ lansat când Comisia a venit cu propunerea sa pe 14 septembrie, iar aceste informații vor fi disponibile la jumătatea lunii noiembrie. Am o intervenție foarte rapidă. Cred că reprezentanta Comisiei este destul de modestă. Vorbind de crearea locurilor de muncă, cu siguranță obiectivul fondului este că uh, e foarte bun în a crea locuri de muncă extrem de bine plătite pentru cei care lucrează în cadrul fondului, iar acest lucru se întâmplă deja. Poate ne puteți spune câte locuri de muncă au fost create pentru cei care lucrează în fond. Evident, pentru cei care nu lucrează în fond, nimeni nu știe răspunsul, niciodată nu ni se poate spune și e un lucru care poate fi dezbătut. Haideți să vedem ce ne spune Comisia, câți oameni lucrează în fond, care sunt salariile lor și cât câștigă, de fapt. Iar dacă nu aveți acest, aceste date la îndemână, atunci nu știu ce, ce faceți. Liniște apăsătoare. Aș propune să ne trimiteți această întrebare în scris. Dar ce înseamnă acest lucru? Sau poate domnul președinte ne poate spune ce înseamnă. Înseamnă că nu mi-a plăcut acea întrebare, așa că n-am să răspund. Ce înseamnă acest răspuns pe care tocmai l-ați oferit? Îmi uh, adresez întrebarea domnului președinte. Cred că fondul este gestionat de BEI. Bineînțeles, putem veni cu o statistică referitor la câți oameni sunt implicați în executarea fondului și ar trebui să facem acest lucru. Am să rog Comisia să ne ofere informații precise referitoare la câți oameni sunt implicați în executarea fondului și, bineînțeles, care este salariul acestora. Mulțumesc foarte mult! Emanuel. Mulțumesc. Nu am să particip la discuția deschisă de domnul Darmot. Așa că oricum Marea Britanie a hotărât să ne părăsească, așa că nu va mai fi subiectul dumneavoastră în curând. Deci, la revedere și poate pe curând, <laughs> în primul rând. Oricum a plecat. Deci, e Brexitul uh, pur și dur. Am să revin uh, o clipă la ce spunea domnule președinte, pentru că ați ridicat adevărată întrebare. Eu ezitam, uh, doream să introduc în raport acest aspect, dar uh, ezitam, încercam să mă adaptez la ce mi se oferă, ni se pro- fac propuneri și pot înțelege că colegii puteau fi favorabili uh, la această inițiativă, însă observația dumneavoastră merită să ne oprim asupra ei, pentru că ridic o serie de întrebări pe care le partajăm foarte pe scurt în ceea ce privește investițiile externe, latura externă, sunt de acord cu ce au spus colegii, poate, aș putea să fiu un pic mai clar, în ceea ce privește migrația. Eu cred că obligația Europei este de a ajuta țările în curs de dezvoltare pentru că acestea să iasă din sărăcie, să remedieze serie de deficite structurale. Este datoria Europei față de țările din Africa și față de țările din vecinătate. Nu vreau să intru aici uh, într-o dezbatere structurală referitoare la mandatul misiunii. Cred că ar fi o greșeală. Nu am să intru în acea dezbatere. În schimb, însă, cred că eh, Europa are o misiune politică și anume de a ajuta, de a oferi un ajutor structural acelor țări cu care avem o relație de prietenie foarte puternică și care se confruntă oricum cu crize foarte puternice. În al doilea rând, în ceea ce privește plățile, cred că suntem cu toții de acord în ceea ce privește diagnosticul. E o nevoie de a uh, da mai multă putere ajutoarelor uh, acordate IMM-urilor, de a ne gândi un pic în ceea ce privește subvențiile la export, dar, doamna Keller, eu m-aș gândi un pic mm, în cadrul discuțiilor, nu doar referitor la acest text, care e unul modest, care sunt uh, instrumentele cele mai uh, uh, oportune pentru a veni în ajutorul IMM-urilor. Iată inițiativa mea și uh, sunt convins că acesta va fi și obiectivul acelor care vor participa la dezbatere. Iar uh, o clipă în ceea ce privește China. Nu e vorba de a împiedica contribuțiile Chinei, ci e pur și simplu vorba de a veghea să nu existe privilegii în guvernanță. Doamnă Keller, dumneavoastră știți că există o anumită neliniște la nivel european în ceea ce privește strategia comercială a Chinei, uh, și, după părerea mea, noi, deputații europeni, avem obligația de a fi vigilenți, de a informa corect pe toată lumea, vorbesc despre China, dar poate că ar intra în acest, ar dori să intre în acest fond și alte țări Trebuie așadar să fim vigilenți. Nu e vorba de a arăta cu degetul sau uh, de a introduce în acest transport un, o dezbatere care nu își are locul. E pur și simplu o afirmație. Parlamentul European e vigilent când vine vorba de acele puncte importante pentru consumatori, pentru întreprinderi și uh, pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorii pași Termenul limită pentru amendamente, 17 octombrie, ora 12 și adoptarea la comisie la întâlnirea de pe 9 și 10 noiembrie. Iar ultimul punct de pe ordinea de zi pentru astăzi este punctul cu numărul 11, raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. Raportor este Ianic Jadu, însă încearcă acum să devină candidatul verzilor pentru alegerile prezidențiale din Franța. Multă baftă, mult succes. În a deveni un candidat, ca să fim clari. Îl reprezintă Ska Keller. Vă rog. Mulțumesc, am să-i transmit uh, urele dumneavoastră de bine. Ienic, m-a rugat să citesc practic declarația lui pentru dumneavoastră. Am să fac acest lucru cât se poate de frumos. El spune, Dragi colegi, îmi cer scuze pentru absența de la discuțiile de astăzi referitoare la proiectul de aviz privind activitățile financiare ale BEI în 2014, dar doresc să vă asigur că doresc să repetăm bună cooperare pe care am avut anul trecut în redactarea um, raportului INTA privind activitățile financiare ale BEI pentru 2014. Ar putea fi o provocare să reluăm uh, succesul exercițiului de anul trecut. Avizul nostru INTA asupra activității BEI 2014 a fost adoptat fără niciun vot împotrivă și cu doar două abțineri, arătând în acest fel acordul amplu care există în ceea ce privește activitatea BEI și uh, vectorii de urmat în viitor. Includea 25 recomandări de politică amănunțite, majoritatea fiind valabile și pentru avizul de astăzi. În plus, în uh, redactarea avizului, mandatul BEI nu era încă finalizat și multe reorganizări referitoare la dimensiunea externă a EFSI erau încă în curs. Acest lucru se traduce în anumite formulări destul de neclare în raportul meu pe care îl discutați astăzi. Cred însă că raportorii din umbră vor actualiza proiectul de aviz uh, prin amendamentele înaintate. Eu însumi uh, îmi voi aduce aportul la acest exercițiu prin amendamentele mele. Dați-mi voie să reacționez rapid la propunerile din proiectul meu. Aliniatul 1 până acum este doar un substitut. Se referă la documentul principal care va marca direcția viitoare pentru BEI. Cu alte cuvinte, evaluarea comisiei la jumătatea, man- la jumătatea mandatului privind mandatul extern uh, al BEI. Între timp, comisia îmi sprijină inițiativa că BEI uh, trebuie să opereze respectând obiectivele de dezvoltare durabilă ale Băncii Mondiale. Sper că veți avea ocazia să parcurgeți evaluarea la jumătatea mandatului a Comisiei și să veniți cu idei despre cum putem completa această parte. Alinetul 2 preia o solicitare a avizului de anul trecut și anume o schemă de raportare a BEI care să respecte principiile generale care guvernează acțiunea externă a Uniunii Europene. Mă bucur să văd că evaluarea la jumătatea perioadei a Comisiei reflectă Uh, asupra îmbunătățirii relației între BEI și Comisia. Eu propun să se raporteze asupra felului în care operațiunile de finanțare ale BEI își aduc aportul la găsirea unui răspuns la adresa crizei migratorii. Propun de asemenea actualizarea îndrumărilor și orientărilor de activitate regională ale BEI. Cerem uh, ca MS să își aducă sprijinul acest exercițiu. Există de asemenea o îndrumare directă referitor la unde putem introduce solicitarea uh, de raportare a BEI în conformitate cu articolul 21 din TFUE. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că BEI este un lider în ceea ce privește climate landing. BEI este deja probabil uh, cea mai importantă entitate care furnizează împrumuturi în uh, inițiativele de mediu. Se concentrează însă în continuare în multe domenii uh, unde combustibilii fosili joacă un rol principal. Acest lucru trebuie să ajungă la un sfârșit cât se poate de repede. Paragraf aliniatul 4 este un substitut uh, cu siguranță, inițiativele de mediu vor fi integrate în noul fond de investiții extern pentru Africa și vecinătate. Este absolut important ca finanțarea prin noua facilitate să ducă la finanțare suplimentare în regiune. Se pot spune multe altele și sper că veți ține cont de toate acestea în amendamentele dumneavoastră. Aliniatul 5 comentează noua facilitate de investiții pentru regiunea Uh, din America Latină și sper că vom putea lua în calcul și alte uh, aspecte, nu doar IMM-ului. Ideea este una fundamentală pentru IMM-urile noastre. Aliniatul 6 vorbește despre un aspect care trebuie de asemenea conturat și care va fi de interes pentru INTA în anii care urmează. Vorbește de cooperarea între BEI și noua bancă asiatică de investiții în infrastructură. Această entitate controlată majoritar de China dorește să domnească o cotă în EFSI și în activitatea sa de acordare de împrumuturi pentru proiectele de infrastructură. La prima vedere sună bine pentru că crește cota împrumuturilor pentru proiectele de infrastructură, ridică însă și multe întrebări în ceea ce privește guvernanța și structura guvernanței celor două instituții. Este important să ne asigurăm că președintele entității asiatice va, lua, va putea lua decizii fără implicarea uh, comitetului director. Vorbim în cele din urmă de fonduri publice și trebuie să ne asigurăm că acestea nu uh, ajung în cele din urmă să sprijine o bancă care acordă împrumuturi pentru proiectele nucleare sau orice alte inițiative murdare care ar fi interzise de parametrii europeni. Aștept cu mare interes cooperarea noastră viitoare. Ianic, și multe salutări! Aceasta era contribuția noastră. Mulțumesc că îl salutăm și noi. Acum primul raportor din umbra, domnul Cecu. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de aviz a colegului Ianic Iado mi se pare bună pot fi de acord cu el, mai ales uh, uh, pe chestiuni specifice, cum ar fi necesitatea ca banca să opereze conform obiectivelor de dezvoltare sustenabilă 1, alinat 1, și nevoia de a elabora un plan de acțiune ambițios uh, în vederea noii, noi strategii privind schimbările climatice, alinatul 4. Dar sunt și uh, uh, chestiuni cum ar fi cerințele privind IMM-urile și mai ales în ce privește inter, aspectul internaționalizării. Încă sunt prea puține IMM-urile care folosesc oportunitățile de finanțare și reușesc să realizeze proiecte internaționale, în transfrontaliere. Uh, încă mulți sunt uh, timizi și nu uh, se aventurează pe piața mondială Trebuie să înțelegem rolul important al Băncii Europene de Investiții și în parteneriatele cu alte instituții de credit din Europa. Asta aici se poate face mai mult. Începește accesul la credit. Trebuie să subliniez, așa cum am spus-o de fiecare dată, IMM-urile sunt uh, coloana vertebrală a economiei europene. Vreau să spun că accesul la finanțare este una dintre problemele cele mai presante pentru IMM-urile europene. Așadar, invit Banca Europeană de Investiții să garanteze că IMM-urile care nu pot face proiecte de dimensiune uh, pe care le pot da marile întreprinderi, să aibă totuși uh, oportunități de finanțare de dimensiuni intermediare și să aibă, să beneficieze și de asistență în completarea aplicației pentru cererea de finanțare. Uh, și aceste credite au două merite. În primul rând, dau potențial de realitate a unui proiect care altfel n-ar putea exista și, în al doilea rând, îmbunătățesc și ameliorează relațiile și contactele între IMM-uri și băncile locale și uh, le pot oferi mai multă credibilitate acestor IMM-uri ca să aibă acces direct la fonduri uh, care uh, nu au legătură cu fondurile și lichitățile oferite de BEI. Un alt lucru care mi se pare că trebuie aprofundat este cel legat de comunicare. În acest sens, vreau să fiu foarte sincer uh, pe acest punct. Eu vin dintr-o zonă în care IMM-urile, atunci când reușesc să acceseze la finanțarea unor bănci locale, uh, așa numite intermediare ale Băncii Europene de Investiții, nu știu că finanțarea aceea vine de fapt direct de la Uniunea Europeană și uh, E cazul uh, special al Băncii Europene de Investiții, ceea ce duce la o distorsionare a realității și la o carență de informare și de comunicare îngrijorătoare, de care suferă foarte mult Europa. Lipsă de comunicare și de informare care uh, se referă la noi, la instituțiile noastre, la Banca Europeană, Uh, care face investiții prin intermediari în teritoriu. Sigur că cetățeni care sunt în zone prea periferice și în dificultate nu putem să cerem să înțeleagă sistemele complicate europene și asta duce la scepticism, la critica cetățenilor către Europa dintr-o, aceasta de, derivă dintr-o proastă informare. Așa cum este prevăzut în procedura BEI, intermediarii trebuie să trimită o scrisoare întreprinderilor ca să le informeze că uh, Finanțarea aceasta vine direct de la Banca Europeană de Investiții. Un alt uh, comentariu, domnule președinte, este legat de transparență. Uh, primim uh, favorabil toate eforturile BEI pentru a garanta proceduri transparente. În raportul pe 2014 privind politica de transparență, se spune că este important să se insiste asupra unei responsabilități instituționale care să garanteze difuzarea proactivă către public a informațiilor financiare corecte, informațiilor contabile și legate de proiectele finanțate de BEI. Ultimul punct e legat de infrastructură. Aș vrea să mă refer la avizul care se referea la finanțarea proiectelor de infrastructură, pentru că s-a pus foarte mare valoare pe proiectele venite din zonele periferice ale Uniunii Europene. Să nu uităm că, în realitate, e vorba de zone geografice uh, izolate, care, prin aceste proiecte ambițioase, își pot uh, de, uh, realiza mai bine potențialul de dezvoltare și schimburile comerciale cu țări terțe apropiate, de exemplu Sicilia cu țări din Africa de Nord, de exemplu, sau din Peninsula Arabică. Mulțumesc! Grația. And now Inma Rodriguez. Inma, te rog. Mulțumesc, doamne președinte. Cred că aceste rapoarte, trebuie foarte bine coordonate. Este important să există o bună coordonare față de această chestiune. Sunt de acord cu tot ce a spus domnul Ren. sunt de acord și cu ce a spus uh, raportorul. Cred că planurile strategice evocate trebuie explicate astfel cu cel mai important, obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să fie mai ambițioase, uh, obiectivele legate de schimbările climatice și sunt de acord uh, cu raportorul PPE. Cred că e important să întărim Uh, transmiterea de fonduri către IMM-uri. Știu că IMM-urile au probleme în ce privește accesul la finanțare. În țara mea e o lipsă totală de informație care să explice de unde provin aceste finanțări. Deci e foarte important să dăm toate aceste informații și să punem la dispoziție acest capital pentru proiecte de investiții. Și aș vrea ca anumite elemente să fie luate în seamă. Am uh, formulat eu însă niște amendamente. Sper că acestea vor putea fi integrate în aviz. De exemplu, în ce privește transparența. Mi se pare important pentru toată lumea să știm care sunt uh, cauzele pentru care se respinge finanțarea. Și am, am putea trage învățăminte, am avea aceste informații. Deci care sunt uh, elementele care fac anumite proiecte să fie respinse, pentru că dacă am avea mai bune informații în acest sens, am putea ajuta oamenii. Deci este important să avem mai bună informare în legătură cu cauzele de respingere ale unui program. Cred că e uh, important să continuăm să lucrăm pe simplificare. La nivel local, IMM-urile locale sunt cele care au nevoie să își crească nivelul de investiții pentru a da de lucru populației locale, pentru a crea locuri de muncă și aici asistența tehnică joacă un rol esențial în acest domeniu, deci va trebui întărită asistența tehnică și, în fine, în ce privește raportul, criteriile de selecție sunt importante cum să selecționezi uh, ce tip de întreprindere să fie selecționată pentru acest proiect de investiții, nu e suficient să fie proiecte care să, să fie compatibile și să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare. Întreprinderile care fac aceste investiții trebuie să se angajeze și trebuie ca responsabilitatea socială a întreprinderilor să fie angajată și aceste întreprinderi trebuie să respecte principiile responsabilității sociale și un alt lucru fundamental, la muncă egală, salariu egal, nu putem acorda avantaje întreprinderilor care practică discriminarea salarială. Și o întrebare pentru Comisia Europeană. Există un reprezentant BEI aici, în sală? Da? Atunci, eh, aș vrea să vă pun o întrebare. computarea în deficit. În EFSI, pentru a avea mai multă investiție, pentru a avea mai mult impact, s-a considerat uh, să nu se calculeze la deficit aceste um, finanțări. Mă întreb, acele proiecte de investiție finanțate de BEI, care sunt promovate de guverne naționale, regionale, locale și așa mai departe, al cărui obiectiv este tocmai acela ca EFSI, și anume a imprima un dinamism uh, creșterii economice, de a diversifica activitatea economică și a crea locuri de muncă, de ce nu intră la deficit, ci intră la datorie. S-a respins uh, finanțarea B pentru anumite proiecte. Ministerul uh, de Finanțe l-a respins tocmai pentru că uh, nu putea din cauza limitei impuse datorilor publice. Iar regiunea mea are o regiune, are o rată a șomajului care depășește 50%. Doriți să mențină acest criteriu? Mulțumesc! Mr. Lunds. Domnul Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să transmiteți și complimentele mele colegului Iadou pentru posibilă nominalizare la campania prezidențială franceză. O să urmărim cu interes dezbaterea. Începește acest raport. Am câteva sugestii care nu cred că sunt atât de controversate, sunt mai degrabă de bun simț, lucruri care ar putea fi adăugate mai întâi, eh, cred că trebuie făcute mai mult, mai trebuie făcut mai mult de către Banca Europeană de Investiții ca să se asigure că finanțarea pentru IMM-uri este crescută și că aceste IMM-uri se pot eh, integra în eh, lanțul global economic. E foarte important pentru IMM-uri din acele țări care au regimuri comerciale preferențiale cu Uniunea Europeană și Asta poate oferi oportunități de creștere economică și creare de locuri de muncă. În al doilea rând, salutăm uh, apelul raportorului pentru ca acțiunea BEI să respecte principiile europene, printre altele incluzând uh, angajamentul față de principiile uh, competitivității și uh, uh, onestității economiei de piață. Cred că este esențial ca fondurile BI să nu fie direcționate doar către IMM-uri, ci și către uh, dezvoltarea unor uh, infrastructuri uh, sensibile, dezvoltarea acesteia, lipsa acesteia în unele țări reprezintă un mare impediment pentru creșterea economică și împiedică pe oameni să cumpere și să vândă bunuri și să facă comerțul în Europeană. Cred că ar trebui să facem această legătură crucială și BEI ar trebui să facă mai mult în acest, în acest punct de vedere. În al treilea rând, sper că, și aici sper că vom fi cu toții de acord, vom cere ca proiectul de aviz să fie amendat pentru a ține seama de nevoia de implicare constantă și activă a stakeholderilor, a părților implicate, precum și nevoia de transparență maximă, așa cum a uh, subliniat și un coleg înaintea mea. Cred că este esențial ca fondurile oferite de statele membre să fie supuse celor mai înalte standarde de eficiență și, responsab- și uh, responsabilitate. În ultimul rând, trebuie să reamintim că Banca Europeană de Investiții nu este singurul, uh, singura instituție de împrumut care acționează în afara Uniunii Europene și cred că este important ca banca să continue să cre, uh, creeze legături, în primul rând cu băncile de dezvoltare din Africa și Asia, ca să putem găsi uh, sinergii, ca să putem uh, pune la oaltă resursele și să ne asigurăm că activitățile tuturor instituțiilor uh, nu intră în concurență, ci uh, mai degrabă că sunt complementare și voi uh, folosi prilejul că există un expert BEI aici și vreau să știu dacă, vreau să întreb dacă există evoluții noi din acest punct de vedere și ce activități se fac pentru a găsi astfel de sinergii cu alte bănci. Mulțumesc foarte mult, domnul Tacula, pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Asta a fost o surpriză, cum se spune în Finlanda. Deci nu o să dau valoare adăugată multă prin intervenția mea. Sunt raportor în umbră, dar am fost într-o discuție, am participat la o discuție în care s-a exprimat această îngrijorare legată de finanțarea IMM-urilor ci asta arată potențialul foarte mare care există. Dacă vrem să construim sustenabil Europa, trebuie să avem uh, să dăm atenție acestui aspect. În rest, nu mai am nimic de adăugat, dar pentru că mi-ați dat cuvântul, vreau și eu să-i urez lui Ianic uh, mult noroc în uh, campania sa prezidențială. Se pare însă că toți verzii se bat pe postul de candidat la președinție. Da, aparent în Franța se bucură de oarecare atractivitate. Asta e tot ce aveam de spus, de contribuit în această discuție. Mulțumesc. Thanks a lot, Mr. Dadmos. Mulțumesc, domnul Dartmouth. Cred că domnul Tacula, domnul Darmat, cred că domnul Tacula a fost foarte modest, pentru că ce a avut de spus e foarte interesant. Nu știu câtă valoare adăugată aducem fiecare aici, inclusiv eu însumi pot și eu să repet ce a spus ceilalți la nivel personal să-i uh, urez domnului Ianic Ianu uh, mult succes în uh, încercarea de a obține candidatura. Acum începește Banca Europeană de Investiții. Am avut onoarea, dacă ăsta e cuvântul potrivit, să scriu o opinie similară, un aviz similar acum câțiva ani și spre uimirea mea am constatat că banca este condusă pe principii rezonabile și comerciale și spun asta lucru care poate va fi confirmat de, la, de reprezentantul băncii și că nu are credite proaste. Dar cu cât impuneți mai multe uh, scopuri non-comerciale, cu atât mai probabil este ca să apară aceste credite neperformante sau un nivel mai mare de credite neperformante. Deci este un, această diferență. Vrem să facem asta, vrem să facem aia, vrem să ne îndeplinim și obiectivele politice n-ar trebui uitat că este inevitabil un cost atașat la asta. Nu am înțeles uh, uh, antevorbitorul, pentru că nu ascultam traducerea, dar aș vrea să sublinia că Marea Britanie are 39 de miliarde uh, contribuție la Banca Europeană de Investiții, deci evident că până când ne scoatem banii din această bancă și cred că o să mai dureze niște ani, cum e condusă banca e relevant și interesant pentru noi. Și, prin urmare, asta e ce vreau să spun. În, fine, începește principiile generale care ghidează acțiunea externă a Uniunii Europene. Dacă Banca Europeană de Investiții este condusă ca un instrument al politicii externe a Uniunii Europene, bun, lăsăm la o parte întrebarea dacă există realmente o politică externă a Uniunii Europene, atunci, evident, că ea nu va mai putea fi condusă conform unor principii comerciale. Punctul 3 aici spune, cere băncii să uh, creeze un plan ambițios de acțiune pentru a-și întări poziția în uh, reducerea susținerii pentru combustibilii fosili. Da, bun, lăsând la o parte validitatea acestei chestiuni, nu e mai degrabă asta treaba unui inginer de mediu decât a unor oameni care stau în fața unor computere la Luxemburg? Și același lucru se aplică IMM-urilor. IMM distinsul reprezentant al grupului PPE, raportor din Umbra, a spus foarte bine că toată lumea este în favoarea IMM-urilor și susținerea IMM-urilor. Am auzit asta de multe, multe ori. Totuși, problema cu, pe care au IMM-urile în orice țară este accesul la finanțare. Deci toate aceste gânduri pioase sunt binevenite, dar ar fi interesantă o statistică în legătură cu ce proporție în cifre și valori absolute e dată IMM-urilor. Și cred că ar trebui să știm asta și faptul, e un fapt că deci se pare că există o problemă cu IMM-urile, cu accesul IMM-urilor la credit. Nu suntem întotdeauna de acord cu verzii, dar suntem de acord în ce privește transparența. Și uh, aici, vorbind de transparență, uh, punctul central este, este valoarea împrumuturilor către IMM-uri și capacitatea IMM-ului de a accesa împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. Și vreau să închei prin a spune că Banca uh, Asiatică de Infrastructură, de Investiții în Infrastructură, a fost creată practic de China ca un fel de contrapondere pentru Banca Mondială și ca un vehicul de a proiecta, menit să proiecteze influența chinezească. Și pe baza multor discuții, ca, Casa Albă spune asta, Casa Albă, avem, Casa Albă este îngrijorată în legătură cu faptul dacă această bancă va îndeplini în altele standarde, în, în special ce privește mediul și Uh, standardele sociale. Deci înainte de a intra în vreun aranjament sau cooperare cu Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură, mi se pare că trebuie puse multe întrebări și aceste întrebări trebuie puse în Parlament și ar trebui puse de autoritățile uh, de aici și de altele, pentru că propria <clears throat> pentru că sunt preocupări, foarte multe preocupări în legătură cu modul în care operează această bancă asiatică de investiții în infrastructură. Și în fine, ultimul comentariu, Banca Europeană de Investiții și are sediul la Luxemburg, cea mai bogată țară pe capita din Uniunea Europeană. După cum știm, după cum probabil știți, sunt 2200 de angajați ai Parlamentului în Luxemburg care ar fi mult mai bine plasați la Lyon sau sau la București sau în unul dintre multe altele orașe din Uniunea Europeană care ar uh, prețui să aibă 2200 de angajați bine plătiți ai Parlamentului European. Și acum aflăm că sunt 2900 de oameni angajați la Banca Europeană de Investiții. Am încercat să aflu câți dintre ei sunt în Luxemburg și poate domnul de la bancă ne poate spune, pentru că e ca și cum avem încă o instituție europeană care va fi, uh, care ar fi salutată de multe alte orașe din Uniunea Europeană. Poate și de Leipzig, nu știu, să zicem, de exemplu. Și ca ce să vezi, fix în cea mai bogată și mai bogată țară din Uniunea Europeană, fix acolo este. Deci nu are niciun sens. Da, trebuie să discutăm curând localizarea a două Agenției Europene Emare, eh, care va veni de la Londra și banca. Da, dar sugerez să nu meargă la Luxemburg, asta e tot ce spun. Nu e treaba mea, dar e, depinde de noastră, da. Asta era tot ce vreau să spun, domnule președinte. So, we have to... Deci avem uh, șansa să relocăm aceste agenții. O să dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei și poate și reprezentantului BEI Amadeoisi. Da, Comisia nu are comentarii suplimentare. Eu nu am uh, comentarii uh, în afară de cele spuse de colegul meu. Mulțumesc. Sunt de la DigiDevco și vrem să Uh, vă spun că suntem de acord cu sugestiile făcute pentru raport. Mă refer la componenta de activități externe, în primul rând un acord total cu accentul pus pe obiectivele de, dezvoltare durabilă. În ceea ce privește raportarea, Comisia nu poate să impună un model de raportare. Uh, Ceea ce ne preocupă este ca tot ceea ce face BEI să respecte uh, principiile uh, generale de acțiune externă. Și în diferite discuții am văzut că există articolul 19, consultări uh, pentru utilizarea resurselor deci uh, aș insista că ceea ce este important este să ne asigurăm că ceea ce se face în domeniul extern este consecvent cu principiile noastre. Apoi s-au făcut uh, multe trimiteri la angajamentul BEI-ului în favoarea IMM-urilor. Susținem acest lucru și extinderea abordării acesteia pentru toate regiunile lumii. Uh, am uh, uh, citit sugestiile Comisiei DV care pune accent pe asta și punem accentul și pentru microfinanțare. Deci toată susținerea pentru aceste idei. Mulțumesc! Mulțumesc! Remarci suplimentare de la BEI? Nu. O să răspund la Uh, câteva uh, uh, întrebări care nu au fost adresate, unele întrebări capcană de la raportorul din umbră din Spania. Vorbim întotdeauna de fondul strategic pentru investiții, dar există un al treilea pilon pentru îmbunătățirea mediului de investiții. În ce privește regulile de deficit, care sunt un obstacol pentru IMM-uri. Acesta este un subiect care a fost uh, identificat și este abordat, însă BEI-ul nu poate să schimbe uh, setul de reguli. Noi uh, culegem dovezi în legătură cu ceea ce nu funcționează și împreună cu Comisia și autoritățile pertinente încercăm să îmbunătățim aceste neajunsuri, dar nu putem să facem noi acest lucru. IMM-urile sunt foarte importante pentru această comisie și pentru a răspunde la întrebarea câte IMM-uri au primit uh, uh, finanțare, 30% în ultimii trei ani, uh, cam 250 de mii de IMM-uri uh, au uh, uh, primit finanțare, multe dintre ele aveau sub uh, 10 angajați, deci am respectat uh, obiectivele și ca să răspund colegului din uh, Regatul Unit, este o instituție și dacă mergem prin bănci intermediare, acestea analizează Uh, profilul de risc și solvabilitatea clientului respectiv. Deci pentru noi este foarte greu să uh, împingem să facă acest lucru pentru că își asumă riscul. Uh, în unele domenii există o partajare a riscului. Acest lucru funcționează în țări cum ar fi Spania, Grecia, însă este decizia băncii intermediare să fie convinsă de viabilitatea unui proiect. În ceea ce privește locația uh, Beiului în Luxemburg, uh, cred că mulți din colegii mei sunt dornici să se mute la Barcelona. Puteți să-i întrebați. Uh, dar știți că există niște dispoziții ale tratatului care trebuie respectate și sunt gata să vă dau uh, informații suplimentare dacă uh, mi le cereți. Și Alicante este un loc bun pentru sediul uh, agenției. Mulțumesc foarte mult. Aveți o întrebare suplimentară? Da, vă rog. În ceea ce privește răspunsul pe care l-am primit, aș dori să știu dacă BEI conștientizează, de fapt, care sunt cauzele pentru care entitățile financiare refuză aceste proiecte de investiție și spun pentru că e logic să aibă încredere în evaluatorii entităților financiare, dar să nu uităm că aceștia sunt cei care au finanțat uh, criza și uh, nu știu dacă sunt uh, la ora actuală, sunt cei care refuză finanțarea unor proiecte cu potențial pentru că uh, lipsa reticenței de lux, de risc care a existat uh, în trecut, acum s-a transformat uh, într-o aversiune față de risc acum. Iată de ce este important să existe o colaborare cu publicul și ca bei să înțeleagă că ce vă spun E adevărat, dar cel puțin în regiunea mea așa, sunt, așa stau lucrurile și știu că nu e singura regiune. Este important să existe o colaborare publică-privată în dezvoltarea proiectelor și să nu fie calculate la deficit, să fie calculate ca și datorie publică, pentru că dacă nu, uh, în caz contrar, nu se vor concretiza. Iată de ce aș dori să știu în ce măsură BEI își desfășoară sarcina de supraveghere nu doar în ceea ce se conferă, ci și în ce nu se conferă. Și dacă pot face recomandări Comisiei de a modifica un cadru de reglementare dacă se constată că în acest fel se restrâng posibilitățile de uh, succes suplimentar în finanțare. Any comments on that? So, uh... Cred că e mai degrabă o chestiune de principiu în ceea ce privește regimul financiar al Uniunii Europene și acest lucru nu mă mulțumește pentru că restricțiile financiare nu sunt un motor pentru investiții uh, într-o regiune unde investițiile sunt necesare. Uh, așa stau lucrurile și ar trebui să ne gândim la acest lucru, mai ales având în vedere Uh, creșterea uh, scepticismului în uh, Europa. A fost un comentariu un comentariu al președintelui, comentariul zilei și uh, există și uh, un alt comentariu? Nu. O să ținem cont și o să transmitem toate comentariile lui Ianic. Termenul de depunere a amendamentelor 17 octombrie 12 uh, și în ședința din 9-10 uh, noiembrie o să hotărâm asupra raportului și amendamentelor. Avem o scurtă pauză și la Uh, șase și jumătate începem cu dialogul.